Otwieramy nasze spotkanie. Przepraszam, że z opóźnieniem, ale czekamy na... Dragi colegi, deschidem reuniunea noastră, dar cu o mică întârziere. Trebuia însă să așteptăm câțiva eurodeputați să ajungă în sală, înainte de a putea relua lucrările. Știți, de fapt, am avea nevoie de o listă de prezență ca să tratăm uh, rapoartele în funcție de prezență, pentru că prezența e ca și cum uh, ar fi început deja meciul, dar știți, meciul e de-abia diseară programat. O scurtă uh, observație acum din partea interpreților, ei vă vor face o comunicare. Da, comunicarea sună în felul următor, suntem într-un conflict social, este ziua cu numărul 36 de protest, uh, Uh, deocamdată nu vom oferi prelungiri, deci reuniunea se va încheia exact la ora prevăzută în program. Vă mulțumim pentru înțelegere. Nu tak, ale my jesteśmy Bogu ducha. Bun. Aceasta a fost comunicarea, spune președintele. este afectată reuniunea noastră de măsurile noastre de protest, chit că noi uh, nu suntem răspunzători de această situație. Evident, interpreții regretă profund această situație. Sperăm uh, tocmai de aceea ca situația să se rezolve. Și acum președintele. Salut călduros pe musafirii de la DG Agri, de la comisie. Georg Heusler este director uh, el conduce astăzi lucrări din partea Comisiei, el se ocupă de resurse, buget și gestiunea financiară de la Comisie. Se întâmplă asta de ani de zile și uh, munca noastră împreună cu departamentul dumneavoastră merge foarte bine, încă de pe vremea domnului Cioloș. Sunteți responsabili și pentru tinerii fermieri și mereu a fost o bucurie să lucrăm cu dumneavoastră. Sincer, bun venit dumneavoastră și colaboratorilor dumneavoastră. Ne bucură faptul că sunteți aici. De asemenea, ne bucură să ascultăm prezentarea dumneavoastră. Titlul prezentării este așa, un pic înspăimântător. Prezentare tehnică cu privire la fișa financiară legislativă pentru propunerile cu privire la politica agricolă comună pentru perioada de după 2020. Iată un titlu față de care întâi și întâi avem un deosebit respect. Eu nu mă știu prea bine în acest subiect uh, și în loc să fac o lungă, lungă introducere, mai bine vă dau direct uh, cuvântul uh, dumneavoastră. Domnule director, puteți să vă susțineți prezentarea și apoi dumneavoastră decideți dacă vor interveni și colegii dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, pentru această introducere. Într-adevăr, ideea acestei după mieze este să ascultați o prezentare tehnică. Sper să nu vă descurajeze prea tare cuvântul tehnic. Noi credem că este util și necesar să venim cu aceste explicații mai degrabă sofisticate. Pentru că atunci când se fac propuneri pentru PAC și pentru CFM, știți, propunerea de fapt au fost prezentate în mai și la vremea respectivă multe lucruri au fost înțelese greșit, interpretate greșit, chiar și la capitolul cifre, iar sensul prezentării de astăzi este de a veni cu câteva clarificări în acest sens, iar uh, apoi, la nevoie, vă stăm la dispoziție pentru explicații adiționale. Încep așadar prezentarea. Ca să ne amintim, în această dimineață și mai târziu, în această după-amiază, uh, ați putut și veți putea asculta propunerile legislative venite din partea Comisiei. Ce facem noi astăzi? Plasăm totul într-un context de finanțare și de buget. Aceste propuneri au un rost și vor căpăta viață în momentul în care devine clară problema finanțării viitoarei politici agricole comune. Pe asta ne vom concentra acum. Pentru început, vă spun următoarele. Avem o imagine de ansamblu, bugetul prezentat pentru 2021-2027, 365 de miliarde, nu trebuie să zăbovim prea mult asupra acestei cifre. Știți că aceste sume sunt enorme comparativ cu ce suntem obișnuiți. Mai bine să ne uităm uh, la procente, ce înseamnă concret. Comparativ cu ce avem astăzi, ar însemna o reducere de 5%. Ca să explicăm această reducere, trebuie să vedem care este baza de pornire. Cu ce comparăm? viitoarea propunere față de situația curentă. Am considerat că e nimerit să vedem uh, ce s-a întâmplat pentru anul 2020, ce angajamente au fost asumate pentru 2020, pentru că de, nu, nu contează, e vorba de fermier, proiect sau întreprindere, ca și beneficiar. Oricine trebuie să poată face o comparație cu anul 2020, ce au primit în 2020, pentru a vedea ce propune apoi Comisia și ce se va hotărâ la nivel de Parlament uh, și Consiliu cu privire la ce se primește în 2021. Deci punctul de pornire este o comparație față de 2020. Ce primesc fermierii, beneficiarii din uh, PAC. Dar scoatem de aici sumele alocate Regatului Unit, căci Regatul Unit nu mai e parte a viitorului CFM ne uităm la suma primită de Regatul Unit în 2020, cam 4 miliarde, calculul este atunci simplu. Pe 7 ani ar fi uh, 27,7 miliarde. Scoatem asta din uh, baza de calcul pentru că este o sumă care nu va mai exista pe viitor. Pentru acest stat membru nu se vor mai face alocări. Pentru cei doi piloni acum, uitați-vă puțin în detaliu în partea de jos. Este primul pilon cu FEGA. Acolo este o mică, mică reducere, minus 1%. Putem chiar să spunem că e stabilitate, pentru că e aceeași sumă. Pentru FADR, reducerea este de 15%. Mai târziu vom încerca să vă explicăm ce înseamnă asta în termeni reali și ce înseamnă pentru politica de la pilonul 2 și dezvoltarea rurală. 10 miliarde de la orizont 2020. În această perioadă, pentru prima dată, este un portofoliu specific la orizont 2020. Contează mult asta pentru că este în afara bugetului PAC o sumă specifică pentru cercetare și inovare în sectorul agricol. Eu unul zic că până acum programul a fost unul de succes, ă, este condus împreună cu directoratul general care se ocupă de Orizont 2020, dar ă, sub gestiunea DigiAgri. Și totul este foarte promițător, pentru că Proiectul a fost unul de succes, se bucură în continuare de succes și deci propunerea uh, comisiei este să dubleze sumele pentru acest uh, program până la 10 miliarde, până acum au fost 5. Câteva detalii în ceea ce privește defalcarea. La primul pilon sunt 286,2 miliarde, un profil ușor crescut la pilonul 1, în principal din două motive. E o situație specifică pe piața fructelor și legumelor, voi reveni asupra subiectului, și mai este și convergența. Ce înseamnă concret? Statele membre care sunt sub media de 90% din plățile la hectar, în această perioadă viitoare vor uh, fi plasate mai sus. La FADR sunt 78,8 miliarde și atunci de aici rezultă calculele totale. Ar fi trebuit să mai menționez un lucru la început. Îl spun acum. Aceste cifre sunt cifrele curente, nu sunt uh, prețurile constante. Este important să explicăm această diferență, fiindcă au fost confuzii în momentul în care propunerea a fost prezentată, pentru că era vorba de cifre curente și constante. Nu uitați, cifre constante înseamnă că fixezi nivelul prețului pentru anul propunerii, deci 2018, și nu-l mai adaptezi. Te comporți ca și când nu s-ar fi schimbat nimic și folosești apoi acele cifre. Cifre curente înseamnă banii reali care ajung la fermier. Pentru că este diferență de 2%, o marjă de 2% și atunci rezultă um, cumva o diferență importantă în timp. A fost confuzie față de acest element și la fel a fost și în urmă cu șapte ani. Deci, cred că este important să clarificăm asta din capul locului. Este o distinție importantă. Un scurt comentariu tehnic aici, la pilonul 1. Primul pilon nu este finanțat în întregime din CFM, fiindcă în interiorul pilonului 1 sunt uh, veniturile distribuite, alocate, făcute pe o anumită perioadă, care rămân în interiorul uh, direcției politice. Din trecut, uh, vă dau un exemplu și vi-l amintiți cu siguranță, suprataxa aceea, super levy, din sectorul laptelui, unde fermierii trebuiau să plătească o penalitate dacă produceau mai mult decât uh, uh, o spunea sistemul de cote. Ce se întâmpla cu aceste sume? Ele erau colectate și erau apoi transmise înapoi în bugetul PAC. Astăzi, sursa cea mai importantă pentru aceste venituri Uh, este din uh, închiderea conturilor, clearance of accounts, în momentul în care nu se respectă și atunci uh, banii aceștia ajung înapoi la sector. Asta ne-a ajutat în trecut să finanțăm situațiile, să finanțăm în situații de criză, fiindcă, având în vedere aceste venituri suplimentare, am avut o marjă de manevră. Mai zăbovim puțin aici la aceste venituri desemnate. Comparând cifrele 2014-2020, veți vedea o descreștere flagrantă. Acum avem însă sume mult mai mari. De ce? Din două motive. Pentru că am fost foarte mult în urmă cu procedura aceea de clearance of accounts, uh, deci în momentul în care s-a făcut propunerea în urmă cu șapte ani, știam că o să vină bani din urmă din statele membre. Și al doilea motiv uh, este că noul model uh, uh, de, bazat pe rezultate, New Delivery Model, este unul care ne va permite, zicem noi, să avem mult, mult, mult mai puține corecturi financiare la statele membre. Și astfel vedem uh, care este pledoaria Comisiei, să fie o politică mai simplă. Așa este, în termeni concreți va fi mai simplă, pentru că statele membre vor avea mai puține dificultăți în a transpune politicile în statele membre și asta ar însemna, va însemna că sunt mai puțini bani care trebuie să se întoarcă. Ca să intrăm un pic în detaliu cu privire la reduceri. Este foarte important să luăm lucrurile sector cu sector. Discutăm despre plățile indirecte. Aici minus 3,9% la vin, de exemplu, spune vorbitorul, dar nu se aplică acest lucru și sectorului fructelor și legumelor. De ce? Pentru că sectorul fructelor și legumelor este un sector unde cheltuielile sunt bazate pe valoarea producției pe piață. Este un uh, procentaj care se schimbă și crește, deoarece valoarea producției pe piață crește pe parcursul anilor. Am zis că nu vom schimba asta. Potrivit acestei propuneri, veți vedea o mică creștere la nivelul sectorului fructelor și legumelor. Avem acum uleiul de măsline, uh, hameiul, uh, apicultura și alte sectoare vom uh, spori bugetul pentru apicultură. În general, tendința este de a avea reducere, dar din uh, motive evidente și politice, pentru apicultură situația este alta. Comisia cred că v-a explicat uh, raționamentul. Și mai sunt alte subiecte importante. Este vorba de uh, schemele din programele școlare. Aici n-am uh, propus uh, reduceri ci am propus să scoatem pur și simplu portofoliul UK. Mai mult de 3,9%, dar drept rezultat concret avem uh, stabilitate în toate uh, celelalte state membre unde aceste programe rămân în picioare. Pentru POSEI, minus 3,9% pentru a avea uh, consecvență. Haideți să ne referim un pic și la rezerva de criză. Știți cum funcționează sistemul, el a fost uh, introdus în ultimul CFM. El prevede următoarele. Rezerva de criză este creată printr-o reducere a plăților directe către toți fermierii. Și dacă într-un anumit an banii de criză sunt folosiți, asta e. Dacă însă banii nu sunt folosiți, ei sunt replătiți acelorași fermieri. E un exercițiu foarte complex, mai ales pentru că toți fermierii care primesc mai puțin de 2000 de euro sunt derogați, fac o derogare, uh, primesc o derogare de la acest exercițiu și a rezultat că este pentru statele membre foarte greu să îi identifice de două ori pe fermier. Mai întâi ca să aibă de la cine să ia banii și apoi să aibă cui să-i dea înapoi. Și asta a generat adesea situații unde sumele erau de fapt mici, pentru că reducerea era mai mult sau mai puțin 1% din plățile directe, deci imaginați-vă un pic pentru micii fermieri ce a însemnat asta. Cineva primește 5.000 de euro, 1% înseamnă 50 de euro. Întregul, întregul exercițiu a fost foarte complicat. Ce am propus de data aceasta? Un mecanism simplu de rollover, adică vom păstra banii de anul trecut din această perioadă, E vorba de un program de refinanțare și uh, vom face o refinanțare mai târziu ca parte integrantă a bugetului. Dacă e o bucată de bani folosită, foarte bine. Dacă nu, atunci înseamnă că se va face o refinanțare mai târziu. Fiind dată experiența din ultimii 5 ani, știți, n-am folosit de fapt rezerva de criză niciodată, pentru că mereu am găsit marjă de manevră în altă parte. Deci, fiind dată această experiență, și cu speranța că ne va face viața mai ușoară, vom, proteja, vom proceda astfel. De asemenea, noua rezervă de criză este ușor accesibilă. Deci, în cazul în care într-adevăr va fi o criză, procesul de mm, lansare a rezervei de criză este unul rapid. Revin acum la plățile directe. Am un mesaj uh, important, minus 3,9% de principiu. Dar avem și statele membre care se bucură de convergență. Și propunem ca pentru aceste state membre să existe o majorare pentru următorii șase ani până la sfârșitul perioadei. E vorba de sume de plătit anual. Sunt și alte elemente importante în CFM. Ele ar trebui menționate, în opinia mea. De exemplu, există o flexibilitate în dublu sens între piloni. Și, după cum ați văzut în propunerile sectoriale, putem mm, crea în cadrul pilonului 1 programe specifice pentru sectoarele agricole. Permiteți-mi să mă refer un pic la ce vedeți în această diagramă și poate că ați văzut și altă dată, este o vedere de ansamblu cu privire la plățile directe pe hectar pe stat membru. Doresc să vă explic un pic ce se întâmplă în propunerea noastră, dând drept exemplu două state membre, Malta, chiar în stânga extremă. Cu albastru, liniuța albastră arată ce primește Malta la hectar la ora actuală. Cu MOV, vedeți ce se propune ca reducere, acei minus 3,9% și cu portocaliu, vedeți rezultatul ultim. Malta nu este în regim de convergență, deci Malta va avea o reducere simplă de 3,9% la, plă la plățile directe. Mergeți însă în extrema dreaptă a schemei și găsiți Estonia. E E. Cu albastru e ceea ce primește în medie Estonia la ora actuală. Cu mov este exact aceeași procedură aplicată și în cazul Maltei, o reducere 3,9%, pentru că am făcut această reducere în toate statele membre. Dar apoi, iată, Estonia este o țară sub media de 90%, și tocmai de aceea am propus o majorare pentru următorii șase ani. Spun șase ani, e un comentariu tehnic doar, pentru că CFM-ul e pe șapte ani, dar știți prea bine, primul an din noul CFM este mereu, de fapt, în realitate, ultimul an din ultimul CFM, pentru că fermierii uh, sunt plătiți un an mai târziu din uh, uh buget. De aceea, primul an din noul CFM, în realitate, înseamnă politica veche și tocmai de aceea eu am în minte șase ani. Potentially gains about uh, convergence. Now, This, why do I stay on this one a little bit? De ce vreau să zăbovesc asupra acestui uh, slide ceva mai mult? Uh, cred că țineți minte că data trecută uh, acest subiect al convergenței a fost unul foarte controversat și pentru că ultima dată propunerea a fost uh, să finanțăm uh, convergența uh, de către statele din stânga extremă, care depășeau foarte mult media. Deci doar acele state din extrema stângă, care depășeau cu mult media, au finanțat convergența. Acest lucru a dus la o dezbatere politică extrem de complicată. Majoritatea dintre dumneavoastră țineți minte pentru că ați fost de față. Deci, acum toată lumea finanțează convergența, chiar și cei care au de beneficiat de pe urma ei, pentru a ușura un pic sarcina de pe urmerii tuturor. Trecem acum la pilonul 2. Cifra simplă pe care v-am spus-o deja este 78 de uh, milioane, care pare a reprezenta o reducere. Este vorba de 78 de miliarde, mă scuzați. Um, noi uh, credem că dacă vrem să finanțăm politica de dezvoltare rurală, trebuie să schimbăm lucrurile. Au, avut, au existat uh, motive temeinice, crize care au dus la finanțare de la Uniunea Europeană în anumite state membre până la 95%. Însă acum, când situația se normalizează, are sens să uh, schimbăm uh, răspunderea în uh, zona dezvoltării rurale. Uh, și credem prin această propunere că ar trebui să fie posibil să menținem uh, întregul nivel de susținere pentru acest uh, sector. Deci, în uh, ultimă instanță, beneficiarii ar trebui să primească la fel, însă am schimbat cine este răspunzător pentru cofinanțare, deci cine, ce cofinanțează statele membre și ce finanțează Uniunea Europeană. Este important să menționăm în privința pilonului 2 și faptul că există posibilitatea efectuării transferurilor de la un pilon la altul. Dacă vedem ce transferuri se pot face de la pilonul 1 la pilonul 2, este important să precizăm că acestea nu vor fi cofinanțate. Ele vor fi finanțate 100% de la Uniunea Europeană, dacă așa aleg statele membre, pentru că e vorba de logica din pilonul 1, care nu prevede cofinanțare. Am importat această logică pentru acest schimb de răspundere și în pilonul 2. Deci nu ar trebui să existe cofinanțare. Mă opresc aici cu explicațiile tehnice. Îmi pare rău că este atât de complicat, trebuie să recunoaștem că este. Pe de altă parte, este important să clarificăm aceste aspecte concrete. Pentru că dezbaterea va fi foarte încinsă pe marginea viitorului buget pentru PAC și este important să știm că datele problemei sunt bine cunoscute și clare și repet mesajul uh, Comisiei uh, avem uh, provocări noi, uh, trebuie să finanțăm aspecte noi, uh, contextul este foarte dificil, avem și o lacună bugetară importantă ca urmare a Brexitului și pentru a avea o propunere um, concretă trebuie să spunem că o reducere de 5% este una rezonabilă. Pe de altă parte înțelegem că statele membre nu sunt mulțumite și că nici Parlamentul European nu este într totul mulțumit cu aceste reduceri. Și mă opresc aici cu explicațiile. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Noi nu vrem reduceri, vrem creșteri bugetare, dar trebuie să recunoaștem care este realitatea și să trebuie să ne conformăm. Acum trecem uh, la întrebările din partea deputaților. Vreau să-i mulțumesc foarte mult domnului Hoistler. În primul rând, uh, îi vă dau cuvântul domnului De Castro, vă rog. Mulțumesc. Domnule președinte, eu um, eram foarte interesant să aud opinia uh, comisiei și această prezentare. Am uh, văzut uh, câteva studii și am ascultat mai mulți experți care ne-au dat o idei diferite despre cum va arăta pacul. Am câteva întrebări concrete. De ce v-ați ales ca de referință 2020, în primul rând? Dacă ați făcut o medie între 2014 și 2020, nivelul reducerilor ar fi fost altul, pentru că, după cum știți, există reduceri la bugetul PAC. Deci dacă doriți să uh, comparăm finanțarea pentru PAC comparând cu anul trecut, uh, aducem, ajungem la o reducere mai mică, mai puțin drastică. În al doilea rând, aceste valori uh, iau în considerare prețuri constante în euro sau variabile? Pentru că se schimbă destul de mult cadrul general. Și ultima întrebare, în legătură cu noul PAC, experții noștri au spus că nu va, vor exista uh, noi uh, rambursări din partea statelor membre, pentru că noul nivel uh, bazat pe rezultate va elimina acest risc. Dar dacă un stat membru vine cu un uh, plan național strategic care nu merge în direcția anticipată, nu vor exista pentru acel stat membru consecințe financiare? Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnul Buda are cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Câteva considerații legate de expunerea pe care dumneavoastră ați făcut-o și câteva întrebări în același timp. Sigur că înțelegem care sunt constrângerile bugetare. În același timp vreau să vă spun că în România, țară care, dacă mergem această variantă a plafonării, avem 2 milioane de hectare care rămân în afara posibilității de a fi plătite. Săptămâna aceasta, joi, am întâlnire cu mari fermieri din România și care am nevoie de niște răspunsuri clare pe acest subiect ce se întâmplă cu acești fermieri? Pentru că totuși este clar, avem nevoie să sprijinim fermierii mici și mijlocii, dar avem și fermierii mari care rămân în afara jocului, aș putea să spun. Um, care este răspunsul Comisiei la ceea ce înseamnă uh, această reducere sau această plafonare la 60.000 de euro pe fermă? Ce se întâmplă cu diferența de bani care rămân, în statul, rămân acești bani în statul național sau și vor fi redistribuiți fermelor mici sau se vor întoarce la bugetul Uniunii um, Europene. Legat de ceea ce înseamnă rezerva de criză, Domnule director, de asemenea, în România știm că cred că a fost unul dintre puținele state care n-a beneficiat de rezerva de criză, tocmai din cauza acestor aspecte tehnice greu de decantat între uh, cei care au până la 2000 de euro, cei care, mă rog, uh, sunt peste 2000 de euro. Există posibilitatea în acest moment să beneficiem de acest bani din uh, rezerva de criză? Și ultima întrebare legat de plățile directe. Ați făcut referire, în momentul în care ați croit acest buget, la ceea ce înseamnă anul 2016. astfel încât României, de exemplu, i-ați redus suprafața cu câteva sute de mii de hectare. Deci de la 9,7 milioane de hectare cât am avut inițial, ca punct de referință, acum ați venit la 9,24. Degeaba deci, ne spuneți că ne-ați crescut plățile directe cu 7 euro la hectar dacă dumneavoastră ați redus suprafața la care uh, vă raportați. De ce s-a ajuns la, situa- la situația aceasta? Mulțumesc! Posul Petir. Doamna Petir are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Când Vorbim despre Uniunea Europeană, adesea vorbim despre bani și despre buget. Evident, eh, Uniunea Europeană nu se referă doar la bani, ci și la valori. Astăzi însă vorbim despre buget. Întrebarea mea este care este mesajul politic pe care îl transmitem dacă reducem bugetul pentru agricultură? Pentru că, pe de o parte, vrem să ne păstrăm zonele rurale și satele, și vrem să avem uh, suficiente alimente pentru a hrăni Europa. Pe de altă parte, reducem uh, bugetul de care avem nevoie. Avem nevoie de finanțare pentru uh, a putea susține fermierii tineri ce mesaj le transmitem acestora? Cum pot ei să continue să trăiască în zone rurale? Cum pot ei să fie în continuare agricultori dacă reducem finanțarea pe care le alocăm? Acesta este mesajul politic care este foarte diferit de cel pe care încercăm să îl uh, transmitem. O întrebare legată de Croația. 46% din bugetul Croației uh, este destinat dezvoltării rurale și eu mă întreb și sunt îngrijorată de modul în care aceste reduceri vor afecta în mod negativ satele croate. Croația și-a putut folosi în 2022 doar uh, primele uh, fonduri alocate, pentru că bugetul se uh, reduce și pentru că parte din fonduri vin de la bugetul european, în 2022 bugetul european va fi mai mic. Asta înseamnă că Croația va fi atunci singura țară care nu va beneficia de suma garantată din ratele europene. Mulțumesc! Ačiū pirmininkė, ačiū už pristatytą informaciją, tikrai buvo labai. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc comisiei pentru prezentarea făcută. Aș vrea să vă întreb următorul lucru. Ce părere aveți despre decizia Parlamentului prin care se cere ca statele membre să își crească contribuția până la 1,3%? Fondurile de coeziune nu ar trebui să fie reduse. Domnul Juncker ne-a spus că niciodată Comisia nu uh, va fi de acord cu reducerea bugetară și iată că acum vedem că tocmai asta se întâmplă. Comisia a venit cu o propunere de buget uh, redus și știm uh, de asemenea că atunci când statele membre noi s-au alăturat Uniunii Europene în 2004, ni s-a promis că în 2013 va exista convergență totală și acum vedem că în 2027 această conver- convergență nu va ajunge decât la 80% aproximativ. Cum explicați această inconsecvență? Și în final, în ceea ce privește produsele uh, organice, agricultura biologică. Clienții așteaptă mai multe produse de acest tip. Până acum, finanțarea pentru pilonul 2 a tot scăzut, ceea ce înseamnă că produsele de agricultură biologică vor scădea și ele. Mulțumesc, domnule președinte. Гърция. Когато имаме разлика în първи и втори, stori stop, между България и Гърция, se получава така. Care e diferența între Bulgaria și Grecia? Ei bine, e foarte clar că este greu să se asigure condiții egale de concurență pe aceste piețe. În Grecia, la momentul de față, subvențiile sunt mai bune, iar lucrătorii din Bulgaria merg în Grecia pentru a lucra acolo lucrează acolo 10-15 ani, fără niciun fel de contract, sănătatea lor se înrăutățește și când au nevoie de îngrijiri medicale se întorc în Bulgaria, fără însă să primească niciun fel de asigurare socială sau de sănătate pe durata activităților din Grecia. Cu toții suntem părți, mm, am semnat acordul de la Paris, trebuie să oferim locuri de muncă de standarde înalte, atât în Bulgaria cât și în Grecia, importăm tehnologia folosită pentru exploatarea agricolă atât în Bulgaria cât și în Grecia. Există susținere pentru regiunile sărace, însă în Bulgaria, în acele regiuni, nu găsim mână de lucru, pentru că ei sunt pur și simplu mai bine plătiți în Grecia. și nu vorbim despre plăți uh, directe egale, e vorba doar de convergență, dar uh, chiar și acest uh, obiectiv este unul care pare extrem de îndepărtat. În anumite regiuni se investește în infrastructură, însă nu mai sunt oameni acolo. Nu are cine să folosească acea infrastructură transferăm uh, fondul de la o politică la alta, încercând să rezolvăm noile probleme pe care tot noi le-am creat. Știm foarte bine, știți foarte bine la Comisia Europeană că există diferențe serioase între uh, presie directe din Grecia și Bulgaria și cred că ar trebui să dăm, uh, să acordăm atenție acestui subiect. O altă problemă serioasă reprezintă reducerea generală uh, a finanțării, pentru că sunt foarte multe standarde, printre care sănătatea animală și altele. Și dacă sunt tot mai puțini bani, cum uh, se vor descurca statele membre? Mulțumesc! Domnul Weiz. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea e foarte succintă și la obiect. Ne descrieți o reducere a bugetului aici și am spus-o și la sesiunea precedentă inflația este scoasă din uh, ecuație, iar pentru noi, cei din Bavaria, costurile de producție cresc. Totul uh, e mai scump. Ce se întâmplă cu veniturile la Uniunea Europeană? Pentru că nu se referă doar la plățile acelor state membre, uh, nu e o creștere din cauza unui PIB mai mare. E vorba de uh, cota TVA, totul crescând odată cu costurile de producție și cu prețurile produselor pe care le achiziționăm. Crește și vama încet încet pentru că produsele sunt mai scumpe și și asta înseamnă o inflație într-un fel. Deci adevărul este, pentru un agricultor care știe să facă niște calcule, că totul este dincolo de ceea ce descrieți dumneavoastră în realitate. Sunt uh, banii mai puțin cu 15-20% în funcție de rata de inflație situație din fiecare stat membru. Eu știu că așa se face uh, exercițiul acesta de bugetare, dar este un adevăr pe care uh, trebuie să ne gândim că îl pot calcula și fermierii noștri. Aguilera. Doamna Aguilera. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule Heusler. Uh, nu v-am putut asculta intervenția de la început, dar aș vrea să vă adresez câteva întrebări. Să vedem dacă îmi puteți explica și tehnic, pentru că politic înțeleg ce se întâmplă, deși nu îmi place. Aș vrea să-mi explicați tehnic. Faptul că ați scos FEADER-ul din regulamentul 1303 referitor la fondurile structurale, uh, după ce ați scos-o și din uh, armonizarea generală a fondurilor structurale, cred, dar de fapt asta este întrebarea pentru dumneavoastră, cred că ar putea uh, genera o problemă de aplicare a acestui fond, pentru că nu există niciun motiv de a diferenția între diferite zone și regiuni ale Uniunii Europene. Dacă nu se regăsește acest lucru în regulament, uh, FEADER-ul nu mai este inclus la fondurile structurale și atunci ar trebui să tratăm la fel toate regiunile europene. Nu știu dacă este așa, dar aș vrea să îmi evaluați uh, tehnic această schimbare politică ca să vedem care ar fi uh, consecințele eliminării FEADER dintre fondurile structurale. Personal sunt îngrijorată de această decizie um, pentru că nu vom mai avea o imagine de ansamblu coordonată și nu știu ce se a întâmplat cu acest fond în viitor. Uh, ar fi, va fi greu pe viitor să putem justifica obiectivul acestui fond și existența lui. Domnul Dolae. Merci, monsieur président. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am o întrebare, pentru că multe altele au fost deja puse de colegi, o întrebare legată de propunerea de uh, reducere a fondului uh, POSEI, care poate părea ceva anecdotic, dar de fapt pentru uh, unii agricultori e foarte important și am uh, înțeles uh, din afirmațiile președintelui uh, uh, Juncker că nu se pune problema totuși a unei reduceri suplimentare. Deci vreau să clarificați, doamna Ribeiro. Mulțumesc, domnule președinte. Aș începe de unde s-a oprit doamna Delei. Domnul comisar Hogan a fost în Azore uh, acum vreo lună și jumătate în vizită și ne-a garantat că nu vor fi tăieri la acest fond pentru zonele periferice și uh, bazându-se și pe ce a spus președintele Juncker. Deci ca să se asigure că nu vor fi uh, tăieri, înseamnă că acest fond trebuie să acestui fond trebuie să se dea o valoare. Nu putem doar să avem uh, tăieri în PAC fără să ținem seama de inflație, de coeficientul de inflație. Comisia spune că ar fi cam 2% pe an. Dacă finanțarea PAC în pilonul 1 și 2, uh, dacă pentru primul pilon ați prezentat date interesante privind plățile către statele membre, asta ne va face să presupunem că nu există nicio problemă în propunerea Comisiei începește convergența sau plafonarea. Deci aș vrea să știu dacă există un așa numit plan B în eventualitatea că această uh, revizuire a PAC, așa cum este prezentată, nu este aprobată. Ce fel de revizuire se va da statelor membre în primul pilon? Începește al doilea pilon am apreciat eufemismul pe care l-ați folosit uh, când ați spus că uh, se pare că sunt uh, tăieri care nu există. De fapt, vedem tăieri din partea Comisiei, pentru că statele membre, bun, cel puțin statul membru și regiunea din care vin eu, nu are capacitatea de a face față și a acoperi această creștere a cotei de cofinanțare din al doilea pilon care este alocată. Uh, deci vor fi amendamente legate de al doilea pilon uh, ca acesta să fie folosit exclusiv pentru și specific pentru dezvoltarea rurală și nu pentru alte aspecte. Domnul Flanagan. Mulțumesc foarte mult. Uh, se spune că dacă repeți ceva din nou și din nou și din nou, Până la urmă, acel mesaj se transformă în adevăr. Și dumneavoastră spuneți că este o gaură bugetară din uh, cauza Brexitului. Da, așa e. Dacă nu am fi extins domeniile în care planificam să cheltuim securitate și apărare, de exemplu, și din cifrele pe care le am eu disponibile, de fapt există o sumă mai mare de cheltuit, nu în termeni real, dar noi nu vorbim în termeni real, ci în uh, sumă actualizată cu, cu inflația. Dar de 10 ani deja alegem mai degrabă să ne uh, certăm, să ne luptăm uh, decât să facem agricultură. Așa, asta e realitatea. Și ar fi fost o gaură și dacă nu era Brexit-ul, pentru că Bun, nu 1,3%, ar fost 1,1%. Deci gaura bugetară nu e doar din cauza Brexit, ci și pentru că ne extindem în alte domenii și dacă nu ne-am fi extins în alte domenii și ne-am am fi rămas pe uh, domeniile pe care ne concentrăm acum, n n-ar trebui să facem aceste tăieri. Deci trebuie spus acest lucru și fiind o persoană care vine într-o țară neutră, înainte să aud de acest CFM, aș fi susținut ideea de a crește contribuția noastră la 1,3%, dar e o problemă. Nu contribui la o supă în care se pun niște ingrediente pe care nu le-ai mâncat vreodată. Și asta ni se cere nouă în Irlanda, să creștem la 1,3% și după aceea poate sau poate nu, unii din banii ăștia se vor duce la agricultură sau mai degrabă se vor duce la securitate și apărare. Deci poziția mea este că noi n-ar trebui să ne creștem uh, cheltuielile și ne-ați spus și această nouă propunere ne permite să cofinanțăm și să băgăm noi bani în uh, agricultură. Ca irlandez și ca cineva care susține fermierii, atunci mi s-ar părea mai logic decât să contribuim cu mai mulți bani la acest buget, să păstrăm banii a noi înșine și să-i dăm noi fermierilor noștri fie că ar fi vorba de fermieri uh, irlandezi de neauși sau că sunt polonezi veniți în Irlanda sau de unde ar mai fi. Deci să dăm noi banii ăștia pentru că din propunerea noastră nu avem nicio garanție că banii aceștia suplimentari din CFM nu vor fi folosiți mai degrabă ca să dăm cu bombe în capul unora. Și eu vreau să folosim banii ăștia ca să hrănim oamenii. Da, bine spune președintele, ceea ce uh, repetăm mereu, toate aceste lucruri pot să devină și ele problematice. Domnul uh, următorul vorbitor. De... Domnul Andriu, mulțumesc, domnule președinte. E greu pentru mine să fac uh, serviciu post-vânzări pentru comisie uh, și să... Da, totuși, haideți să, să mă refer la primul lucru. Știm și unii și alții că e vorba de un gol bugetar creat de Brexit și mai avem și toate aceste provocări cu care ne confruntăm de la lună la lună, ceea ce explică de ce Comisia încearcă să răspundă la aceste noi provocări și în același timp și statele membre trebuie să-și asume noi responsabilități. Dar strategic vorbind nu înțeleg de ce n-am luat, nu ne-am asumat această responsabilitate. Consider că am ratat un moment istoric când am fi putut să ne bazăm pe proiecte mai degrabă decât pe buget uh, și ar, am fi putut începe discuția așa, de la proiecte, pentru că noi discutăm invers. Întâi stabilim bugetul și bugetul determină ce proiecte putem face și asta e un dezastru. Trebuie să vorbim despre, să spunem adevărul. Uh, scă, scad plățile directe, scade dezvoltarea rurală și scade bine cu 27%. Astea sunt cifrele uh, intermediare. În orice caz, dacă provocarea alimentară, agricultura e o miză mare pentru noi, atunci, asta cel puțin uh, poziția mea, atunci nu putem accepta această propunere, pentru că dincolo de această propunere sunt mizele dezvoltării rurale, a miza păstrării filierelor alimentare și economiei rurale. Deci este adevărat că, și revin la, la ce s-a spus, vă rog să ne explicați de ce ați retras uh, FADR-ul, fonduri structurale, de ce astăzi spuneți că există o abordare specifică de reducere a finanțelor. Eu cred că dezbaterea aceasta încă nu e închisă. Noastră o, o prezentați ca și cum ar fi un, un fapt uh, discutat și dat, dar nu e adevărat. Dezbaterea nu e închisă. Eu cred că ea de-abia începe și cred că trebuie să uh, prezentați realitatea corect. Lupta continuă și cred că în ce privește agricultura trebuie să continuăm să revendicăm uh, Uh, crearea unei veritabile politici agricole comune cu mijloace uh, dedicate acestea corespunzătoare. Mulțumesc, domnul Iar. Mulțumesc, domnule președinte. O remarcă preliminară, trebuie să fim corecți unul cu altul și la CFM uh, mi se pare că criticile acestea ar trebui exprimate și țărilor, statelor membre vizate, pentru că știm prea bine ce părere au anumite state membre. Criticile acolo trebuie să vină și nu poți să cheltuiești mai mulți bani decât primești. Trebuie să cunoaștem această politică. Comisia nu se poate apăra în momentul în care statele membre um, vor să trimită și mai mulți bani aici. E și asta o poziție. Și apoi, eu spun următoarele să ne orientăm în funcție de prețurile reale, ca să știe ce a primit și ce va primi fermierul. Eu zic că trebuie echivalată inflația, dar mă interesează încă un element. An de an cresc contribuțiile cu X%, la sută, încotro merg banii. E o problemă ce mă interesează pe mine personal. În trecut, automatic uh, lucrurile erau uh, distribuite uh, în bloc, dar acum, între timp, uh, totul s-a schimbat și am pierdut vederea de ansamblu. Iar în ceea ce privește plățile directe, nu știu cine analizează aceste tabele, dacă se știe cât primește fiecare stat. Câteodată chiar nu mai știi de unde vin sumele. Dar mă uit la pilonul 2 și dacă mă uit la distribuție, mm, e lipsit de logică ce se întâmplă acolo. Oare nu e bine ca adaptarea plăților directe de la pilonul 1 să uh, arate cumva la fel și la pilonul 2? Eu mereu am uh, constatat că sunt diferențe, dar sunt diferențe și în interiorul statelor membre, uh, la nivel regional și uneori la nivel regional diferențe sunt mai mari decât între state membre diferite. Să ne concentrăm un pic la acest, asupra acestui aspect, să înlăturăm diferențele chiar în interiorul unui stat membru. Să nu mai fie diferențe la plăți directe. Să nu mai facem această distinție doar între țările din nord-sud și est-vest. Mulțumesc. Domnul Bogovici. Uh, thank you. Mulțumesc. Sunt de acord uh, că uh, sunt unele jocuri legate de cifre, ce e foarte interesant întotdeauna ce statistici compari, ce fel de cifre compari și cum o faci. Și întotdeauna eu am zis că reducerea e mult mai mare decât 3,9% dacă luăm întreaga perioadă 2014-2020 și în loc să luăm în considerare un singur an. De asemenea, sunt de acord cu colegii că, într-adevăr, avem mai puțin bani din cauza Brexitului, dar, pe de altă parte, avem și noi priorități care sunt aproape egale cu cu uh, Brexit-ul și uh, până la urmă sentimentul este că politica agricolă și politica de coeziune rămân cu primesc ce a mai rămas. Mă tem oarecum că dacă luăm în considerare o reducere mare pe dezvoltarea rurală, pe fondul de dezvoltare rurală, asta va duce și o reducere a fondurilor de coeziune și în acest caz Cred că ratăm uh, întreaga această politică de a asigura condiții mai bune pentru viața în zonele rurale. Și cred că uh, din acest punct de vedere, dezvoltarea europeană va avea multe probleme și una dintre cele mai mari probleme pentru mine este populația zonelor rurale. Și aceste subiecte, pe aceste subiecte, dacă, avem, dacă ne uităm la sinergia, la efectele de sinergie pe care le vor avea aceste reduceri, mă tem că tendințele demografice actuale uh, și care vorbe, uh, arată că în 2050 o să avem 80% din europeni în uh, zone urbane și numai 20% în zone rurale, mă tem că asta se va întâmpla și că practic se va depopula complet sau aproape complet uh, zona rurală. Deci cred că trebuie să combinăm mai bine pilonul 1 și politica de coeziune și dezvoltarea rurală și politica de coeziune în țările de coeziune și în, în zonele rurale mai ales ale acestora, pentru că altfel o să avem o mare problemă acolo, o mare problemă cauzată de această migrație și nu migrație din partea altor țări din afara Uniunii Europene către noi, ci migrație în, în interiorul Europei. Migrație din zonele rurale către zonele urbane și, în al doilea rând, din zonele cele mai sărace în zonele cele mai bogate. Și asta va duce la o depopulare și mă tem că această politică înseamnă sau va duce la situația ca în 10 ani în țările cele mai sărace populația să scadă drastic, la fel să scadă drastic producția agricolă în aceste țări și în aceste zone. Mulțumesc, doamna McGuinness. Mulțumesc, uh, domnule președinte. O întrebare scurtă începește rezerva de criză. Pentru că astăzi uh, rezerva se returnează fermierilor când nu e folosită, dar propunerea este să se păstreze această rezervă și atunci uh, anual uh, mai există o sumă de 1,422%. Corect? Puteți să clarificați asta, ce se întâmplă cu acești bani și de asemenea ați spus că evident că e nevoie de un fond de rezervă. Ce considerați noastră că ar fi un fond suficient ca să facă față crizelor? Deci dați-ne niște exemple față de ce am avut nevoie în trecut. Se pare că nu mai dorește să intervină nimeni altcineva, dar am și eu o întrebare legată de programele de formare. Programele educaționale din școli. Acum uh, există fonduri 220, înainte erau 250 de milioane de euro Acestea sunt atât de importante din punct de vedere social. Uh, de ce a trebuit să facem reduceri la acest nivel? Și uh, dacă nu mai sunt alte observații din sală, îi voi da cuvântul domnului Heusler, reprezentantul comisiei, care va răspunde. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fiu succint, dar au fost foarte multe întrebări și vreau să încerc să răspund la cât mai multe dintre ele. Domnule Castro, referința cu anul 2020. Am explicat că am folosit ultimul an din perioada curentă pentru că am considerat că asta a fost modul cel mai corect de a proceda, pentru că beneficiarii tind să vadă ultimul an și după aceea noua perioadă și să compare ultimul an cu noua perioadă. Asta e filozofia din spatele acestei decizii. Dar nu uitați că dacă am fi luat o medie, cum spuneți dumneavoastră, ar fi fost mai rău pentru PAC, pentru că ar fi fost mai puțin. Deci, dintr-o informare internă corectă, cred că uh, comisarul Hogan a reușit să convingă pe toată lumea că 2020 e anul corect pe care trebuie să-l luăm ca reper, pentru că ar fi adus, pentru că așa s-a adus un mic câștig pentru PAC. Apoi, în ce privește prețurile constante versus prețuri variabile, prețuri fixe versus prețuri variabile. Uh, mulți ați uh, ridicat acest subiect. Propunerea este negociată la nivelul ministrilor de finanțe în prețuri constante, pentru că asta e o chestiune tehnică și nimic mai mult. Folosim, aceste, folosim ca bază anul propunerii 2018 și apoi operăm cu aceste cifre. Prețurile constante nu sunt prețurile reale, cum a menționat cineva. Prețurile reale sunt cele care au fost realmente plătite. Prețurile curente, adică. Dar există un element pe care l-ați menționat și uh, uh, vă spun foarte sincer, elementul acesta este inflația. Nu, în pact, nu a existat niciodată o compensație pentru inflație, pentru fermieri. Dacă un fermier a primit 100 de euro în anul, nu știu, 2015, el va primi 100 de euro și în anul 2020 și 100 de euro, nu știu, dacă rămân lucrurile la fel și în 2025. Deci haideți să nu ne ascundem uh, după deget. Uh, nu e niciun fel de încercare de păcălire din partea Comisiei. Știm acest lucru știm că există inflație și sigur că 100 de euro în 2005 nu sunt egal cu 100 de euro în 2015. Știm asta, suntem foarte transparenți în legătură cu asta, dar așa au fost lucrurile de când s-au tot făcut CFM-uri. Așa se fac CFM-urile. Dumneavoastră sunteți legislatorii împreună cu Consiliul. Vreți să schimbați asta? Comisia nu cred că are nicio problemă. Dar doar să clarific. N-am uh, fost niciodată netransparenți în legătură cu aceste cifre. S-a pus o întrebare despre ce se va întâmpla în viitor, o întrebare tehnică. Da, teoretic poate să fie verificarea conturilor, uh, descărcarea de conturi dacă țin, uh, statele nu își ating ținte, ținte dacă, dacă au fost agreate, ținte la începutul perioadei de planificare și dacă la sfârșit statele membre nu își realizează țintele, va exista o penalizare. Doi, nu, noi nu credem că va fi din cauza unor probleme tehnice mici, să știu că nu s-a scris o definiție corect sau cum se întâmplă acum pentru corecții financiare, pentru chestii minore. Domnul Daniel Buda, ca să rămânem la uh, plafonare, n-ați fost singurul uh, care a menționat subiectul. Nu vă vedeam, domnul Buda. Începește plafonarea. Deci, ca să fiu încă o dată foarte transparent, sunt 1385 de ferme din România care ar putea fi afectate de uh, plafonare. Adică 0,1% din populația noastră agricolă. Deci ca să punem totuși lucrurile în perspectivă. Deci nu e vorba de un segment foarte reprezentativ. Noi evaluăm pe baza cifrelor noastre că există o economie potențială pentru România de 153 de milioane de euro. Și asta pentru că am propus să se deducă costurile uh, cu uh, costurile uh, de lucru, costurile cu angajarea. Deci multe ferme care ar putea fi afectate de aceasta nu vor fi afectate pentru că vor putea să-și deducă costurile cu forța de muncă. Totuși, dacă la, după acest calcul ele tot vor intra în plafonare, ce, banii care se plafonează rămân în statul membru, nu se întorc la bugetul european. Rămân în statul membru și statul membru trebuie să, le folo- să folosească acești bani rămași pentru firme, uh, fermele mici și mijlocii. Iarăși, o chestiune tehnică pentru România legată de rezerva de criză. Mă rog, am, mai aici din CFM, da? Ca să clarificăm foarte pe scurt. Deci, România a participat pentru prima dată la rezerva de criză, la producția. Uh, deci asta înseamnă că uh, deducem plățile directe pentru fermieri, fermieri ca, deci plăți peste 2000 de euro și acești, acești bani sunt plătiți în rezerva de criză. Da, România face asta, dar aveți o problemă Uh, să stabiliți care sunt uh, fermele, uh, nivel, fermiere pentru care e mai puțin de 2000 de euro. Deci a existat o problemă în sistemul național al dumneavoastră care nu a putut să identifice și nu a putut să-i plătească înapoi banii acestor fermieri. Acum, sperăm că până peste vară se rezolvă problema. Suntem într-o colaborare strânsă cu administrația din România ca să rezolvăm această problemă, dar asta nu înseamnă că n-ați beneficiat de rezerva de criză, ci doar că a existat în problem, o problemă administrativă în România pe care România trebuie să o rezolve. 2016 ca an de referință, da, acestea sunt datele cele mai recente pe care le avem și pe baza informațiile, informațiilor date de uh, state membre, pentru că astea sunt informațiile, hectarele pe care le-au comunicat uh, statele membre în 2015 și pe baza lor, da, dăm aceste plăți la hectar de, despre care vorbeați. De, de aceea s-a redus, pentru că acestea au fost informațiile primite de la țara membră. Acum începește tinerii uh, fermieri. Să știți că într-o viață anterioară am fost reprezentantul tinerilor fermieri și încă mă simt alături de ei, deși nu mai sunt tânăr. Cred că există multe lucruri din această propunere care sunt adresate tinerilor fermieri. Dacă ați văzut vreo propunere PAC uh, care are sume specifice, plăți directe, programe specifice în pilonul 2, creșterea ajutorului de stabilire pentru uh, tinerii fermieri. Uh, la... Deci e un mare buchet de flori, ca să spun așa, pentru tinerii fermieri. Ar trebui să transmitem mesajul corect către tinerii fermieri pentru ca să vedem, ca ei să vadă că există un viitor în acest sector și că noi încercăm să abordăm această chestiune ca pe o chestiune de politică agricolă mai largă. În ce privește Croația, din nou o problemă specifică și tehnică, calculul plăților directe pentru Croația. Acolo s-a luat uh, în considerare faptul că Croația are e în procedură de phasing in până în 2022, de aceea Croația beneficiază în acest context complet de convergență și nu va fi uh, Uh, penalizată pentru că la ea phasing in se va produce mai târziu, cum spuneam, 2022. Domnul Rupe, ați întrebat ce cred despre 1,3% uh, cifra Parlamentului. Vă dați seama că nu sunt eu în poziție să comentez asta. Cred că dificultatea acestui buget, și asta e un comentariu general pe care l-au făcut mulți membri ai Parlamentului astăzi, uh, unde ar trebui să fie nivelul de ambiție. Comisia a făcut o propunere rezonabilă care prevede într-adevăr o, o mică creștere, 1,11% uh, în PIB-ul, din PIB-ul statelor, deci e mai mult decât 1,1 fix 1,0 decât avem acum. Deci e un pic mai mult decât am avut în trecut și adevărat, și nu neg acest lucru, Există două elemente. Întâi e vorba de costul Brexitului și noile provocări. Sigur că sunt noile provocări. Și aici e completă transparență și aceste noi provocări au nevoie de bani. Asta e propunerea Comisiei. Cred că Comisia a făcut această propunere nu așa într-un gol, într-un vacuum. Discuția a tot, uh, durat în 11, 18 luni. Am avut semnale și de la Parlament și de la statele membre și începește apărarea, migrația, Erasmus, Horizon 2020. Deci noi n-am făcut propunerea asta așa din senin. Uh, într-adevăr, Comisia a propus anumite creșteri pentru aceste programe, dar acum depinde de noastră, legislatorul, Parlamentul și Consiliul, să vedeți dacă această propunere e corespunzătoare sau dacă aveți alte priorități în buget. În ce privește convergența pentru Estonia, n-ar trebui să fac acest comentariu, dar o să-l fac totuși. Cred, din nou, că a existat o propunere relativ ambițioasă pentru Estonia, Lituania și celelalte state membre care erau în dreapta graficului meu, dacă vă duceți aminte, ca să se crească plățile medii pe hectar pentru aceste țări. Vă amintiți că acum șapte ani, cred, am avut o dezbatere foarte similară când uh, principiul convergenței a fost inventat și propus pentru prima dată și apoi a fost negociat, cred că Estonia și alte state membre au negociat uh, cu mult succes ultima dată ca plățile lor la hectar să crească până la 196 de euro până la sfârșitul perioadei. Totuși, totuși, este de asemenea interesant de văzut că odată ce acest lucru a fost agreat, Estonia a decis să transfere acești bani în pilonul 2 și să nu-i folosească pentru plăți directe. Deci cred că propunerea trebuie privită și din această perspectivă, că da, există o creștere, dar aparent nu există o convingere atât de puternică că plățile la hectar trebuie crescute, pentru că nu ați făcut-o, deși aș fi, ați fi putut să o faceți în această perioadă la 196 de euro pe hectar. Și acum, în ce privește situația și raportul Bulgaria-Grecia, sigur că e o dezbatere foarte dificilă. E o concurență între două state membre. Într-un stat membru salariile sunt mai mari decât în celălalt. Cred că e o situație care nu e doar uh, pentru Bulgaria și Grecia, se mai întâmplă și în alte părți. Dar, sigur, există și realitatea că uh, dacă vă uitați la structura fermelor din Bulgaria și dacă vă uitați la structura fermelor din Grecia, eu cred că dumneavoastră sunteți într-o situație destul de bună. Uh, motivul pentru care Grecia are plăți atât de mari la hectari este fapt, datorat faptului că au structuri foarte mici, extrem de mici. Deci poți să ai o plată foarte mare pe hectar, dar o plată foarte, foarte mică pe fermă. Și asta e realitatea în Grecia. Deci cred că dacă vă uitați la ambele uh, lucruri, eh, veți vedea că poate Bulgaria are un avantaj competitiv eh, ușor. Pentru că Bulgaria se descurcă foarte bine în ultimii ani și a dezvoltat eh, un sector foarte sănătos. Um, now, uh, there was... Mai departe, a fost o întrebare despre de ce e FADR în afara regulamentului cu privire la prevederile comune. Doamna Aguilera m-a întrebat și încă cineva, spune vorbitorul. E mai degrabă o soluție pur tehnică. A fost parte a fondului uh, ISIF și a fost o parte a regulamentului care acoperea cumva um, o bucată din dezvoltare rurală. Comisia a făcut o propunere cu privire la PAC și cu acel nou model bazat pe rezultate, New Delivery Model. Este ceva unic, specific agriculturii și am considerat atunci că nu mai e potrivit să apară în regulamentul cu prevederile comune. Am fi pus uh, unul lângă altul două elemente care nu mai sunt în congruență, dar uh, ideea este că nu avem prevederi specifice pentru regiunile din propriul regulament, deci sunt prevederi uh, pentru uh, rate diferite de cofinanțare în diferite regiuni, Însă iată că toate acestea apar în regulamentul pentru dezvoltarea rurală acum și nu este important să avem uh, legătura aceea cu regulamentul pentru prevederile comune. În practică, deci, n-ar trebui să existe o problemă flagrantă și, în plus, am primit deja feedback din partea unor state membre care, pe care le bucură schimbarea, fiindcă regulamentul cu prevederile comune trebuiau să aibă toate fondurile uh, la oaltă, într-o singură strategie națională, ceea ce nu se mai întâmplă acum. Deci unele state membre uh, cumva salută această schimbare. E, e, pre, e privită ca fiind o simplificare. POSEI. Mi-ați adresat o întrebare imposibilă. De fapt, nici n-a fost o întrebare, ci a fost o declarație. Domnul Juncker a spus că nu vor fi reduceri la posei. Dacă așa stau lucrurile, doar nu vă așteptați din partea unui funcționar să contrazică pe președintele său. Înseamnă că așa e. Um, now, Mr. Flanagan, I... Domnule Flanagan, eu cred că m-am referit la subiectul pe care l-ați menționat uh, foarte repede încă o dată. Nu trageți în comisie pentru că a făcut o propunere care încearcă să pună problema noilor provocări. Nu trageți în comisie pentru că a venit cu o propunere care nu vine doar uh, să adauge noile priorități vechilor, pentru că comisia a considerat că este necesar să se întâmple altceva. Ați auzit de la comisar, de la domnul Oettinger. Am considerat că e nevoie să venim cu o propunere rezonabilă, cu sorți de izbândă, să poată fi adoptată încă în această legislatură. Asta a fost ideea. Ar fi fost pentru comisie cel mai ușor lucru de pe pământ să adauge noile cereri de venite de la stânga și de la dreapta, să păstreze status quo-ul și să spună statelor membre că trebuie să compenseze, să acopere lacuna rezultată în urma Brexitului și atât. N-ar fi fost însă o treabă serioasă să facem asta. Am vrut să vedem care sunt prioritățile. Sunt state membre care au altă părere. S-a... E vorba de deschiderea dezbaterii despre ce politici trebuie să fie reduse și unde să se facă majorări. Și, domnule Andreu, astfel am răspuns și la întrebarea dumneavoastră, fiindcă și s-a sugerat asta. Spuneați că ar fi trebuit să propunem o simplă majorare. E adevărat că e o opțiune strategică. Comisia însă a ales altceva. Și ați mai spus un lucru. Că mă prefac ca și cum dezbaterea ar fi închisă. Nu e. S-a închis doar propunerea comisiei. Comisia nu face nimic altceva, ea face o propunere și apoi știm că nu noi trebuie să avem ultimul cuvânt. Decizia nu ne aparține. Mulțumesc, domnule Iar, pentru că v-ați referit că și statele membre au o oarecare răspundere în uh, acest joc. Iar despre inflație, e cum ziceam și eu, nu ne ascundem, nu e vorba de netransparență. Știm că n-am propus niciodată să compensăm inflația la plățile directe sau oriunde altundeva. Cred că am acoperit mare parte din uh, întrebări. Domnule Bogovici, ați făcut un comentariu foarte important. Coeziunea și PAC și interpretarea la comun. Așa este. Nu era treaba mea să prezint asta azi, dar așa este. Toate statele membre privesc totul uh, la comun, ca un pachet și va fi un element cheie la negocieri, la negocierea CFM și haideți să fim cinstiți. E vorba de ce primesc statele membre din CFM, în termen neți. Coeziunea și pacul sunt primele la care se vor uita și sunt de acord cu dumneavoastră și sper de asemenea să întrezăriți asta în propunere. Cheia succesului pentru această propunere la dezvoltare orală și coeziune este că aceste lucruri să meargă mână în mână. Avem, de exemplu, banda largă totul trebuie să fie prezentat foarte clar că sunt politice, trebuie să meargă în aceeași direcție, fiindcă dezvoltarea rurală depinde de ambele elemente. Nu trebuie privită izolat. Doamnă McGuinness, despre rezerva de criză. Da, Așa este și clarific încă o dată. Ultimul an este 2020. Nu vom ram, nu vom face o rambursare cu 1,1% din rezerva de criză la vremea respectivă. Discutăm despre aproximativ 500 de milioane de euro, dacă nu mă înșel. Oricum nu este o sumă exactă. Ba nu, avem. 478 de milioane. Asta este cifra exactă. Asta vom reține în anul 2020 după care nu vom face rambursarea în 2021. Uh, dar asta e tot. Acest ciclu nu va continua. E mecanismul de disciplină financiară. Și dacă nu reușim să respectăm plafonul, nu s-a întâmplat niciodată, dar să zicem, în caz extrem că nu reușim, atunci avem instrumentul de disciplină financiară. Dacă nu avem suficienți bani la buget pentru a acoperi lacuna, vom avea un mecanism care să ne permită să reducem ușor plățile directe, dar totul este o situație pur teoretică, deoarece este puțin probabil să existe o rată de executare de 100% a plăților directe și deja știm că avem 400 de milioane de euro. Deci totul e pe hârtie și nu este o schimbare față de situația curentă. Domnule Sikierski, ultima dumneavoastră întrebare cu uh, mâncarea în școli, programele din școli, fructe. N-am redus uh, asta, ci pur și simplu am scos portofoliul britanic. N-am redus sumele. Britanicii nu vor, mai, nu vor mai participa, nu știu, cine știe, dar în orice caz nu cred vor mai participa la programul de oferire de fructe în școli. Am scos suma pentru UK, pare a fi o reducere mai mare acum, dar nu este, pentru că toate, toate celelalte 27 de state membre rămân exact la același nivel și nu va fi o reducere în termeni reali. Cred că am reușit să acopăr toate întrebările. Please, Președintele, au fost clarificate multe lucruri, ne-am amintit multe lucruri și Probabil vom reveni asupra discuției de astăzi de fiecare, dată, de fiecare dată când vom avea pe ordinea de zi subiectul acesta sau subiecte relevante. Mulțumesc domnului director. Suntem uh, într-o mică întârziere pentru că oricum reuniunea a început mai târziu. I-am așteptat pe eurodeputați. Dar vreau să mulțumesc tuturor celor care au participat la acest punct. Trecem acum mai departe la următorul subiect. Este propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a regulamentului a mai multor regulamente, de fapt, cu privire la organizarea comună a pieței. N-am să citesc acum toate cifrele, spune președintele. E vorba de regulament cu privire la calitatea produselor agricole și alimentare, apoi regulamentul pentru definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea, protejarea indicațiilor geografice pentru produsele vitivinicole aromatizate, și apoi regulamentul cu privire la măsuri specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii și măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee. Raportor, domnul Andrieu. Iată, unul din cele trei rapoarte legislative de care ne ocupăm acum, fără a mai pierde vremea, îi dau cuvântul raportorului Andrieu, dar uh, apăsăm pedala de accelerație ca să recuperăm din timpul uh, pierdut. Aveți cuvântul. <coughs> Mulțumesc, domnule președinte. Ați spus uh, că e vorba despre o propunere legislativă, al treilea stâlp, pilon, um, care nu se referă doar la organizarea comună a piețelor, ci și la sistemul de calitate în ceea ce privește produsele vinicole aromatizate pentru uh, regiunile ultraperiferice și uh, anumite zone din Marea Egee, insule din Marea Egee. Este vorba de un uh, grup de propuneri care uh, nu prezintă inima reforme, reformei făcute de comisie. Uh, totuși vreau să vă spun câteva cuvinte despre conținut. În ceea ce vește organizarea comună a piețelor, e vorba de cinci regiuni pentru cultivarea hameiului, culturilor de măsline, de masă, zone viticole și așa mai departe. Ehm, Comisia propune aici să se facă modificări în sectorul vinului, mai ales. Este ehm, vorba de ehm, anumite mixuri interzise din cauza chestiunilor ce țin de climă. În ceea ce privește indicațiile de origine și uh, cele de um, geografice, e vorba de introducerea de, nou, de două nou, noi categorii uh, de 0,5% tărie la băuturile alcoolice, la vinuri. Considerăm că unele propuneri sunt uh, pozitive. În ceea ce privește sistemele de calitate aplicate produselor alimentare și agricole în afară de vin, uh, Comisia propune reguli mai simple și mai eficiente, cam acesta este obiectivul Comisiei prin această propunere. Cred că, din punct de vedere tehnic, lucrurile merg în direcția cea bună. În ceea ce privește regiunile ultraperiferice și insulele din Marea Egee, în ceea ce privește uh, uh, și programele de fructe și legume uh, din școli, propunerile Comisiei sunt mai ales Uh, financiare și uh, sunt uh, în lumina reducerilor bugetare. Sunt în general scăderi bugetare și pentru că se va petrece Brexitului. În general, cred că Comisia um, face um, reforme, însă nu reforme neapărat uh, reale. Știm că piața agricolă este foarte stabilă și că problema volatilităților prețurilor rămâne um, importantă pentru foarte mulți agricultori, pentru că există efecte negative asupra prețurilor și veniturilor. Comisia nu propune aici niciun fel de, so- de soluție pentru a gestiona mai bine piețele în uh, timp de criză. În textul poate fi interpretat în două feluri, fie tehnic și răspundem punct cu punct la partea tehnică a uh, documentului, putem face asta, sau, care poziția mea, putem spune că Parlamentul are o adevărată marjă de manevră în ceea ce privește gestionarea crizelor. Eu cred că acesta este, de fapt, în inima, miezul acestui regulament referitor la organizarea comună a piețelor. Deci putem veni cu propuneri concrete aici. Aceasta este poziția mea. De asemenea, putem să facem o coordonare și cu raportul privind planurile strategice. Desigur, pentru că dacă organizațiile profesionale vor gestiona planurile operaționale, atunci organizarea comună a piețelor va, uh, se va ocupa de partea de reglementare a sectorului agricol, atât la nivel național cât și european rămâne propunerea lor și de aceea trebuie să venim cu propuneri um, clare, atât în ceea ce privește uh, pragurile, um, uh, depozitarea publică și așa mai departe. Cred că prin acest uh, text va trebui să stabilim un cadru de performanță care să oblige Comisia să recurgă la instrumentele de reglementare și la instrumentele bugetare. Comisia, Consiliul și Parlamentul trebuie să folosească în mod adecvat fondurile publice pentru a aduce o valoare adăugată europeană reală. Cred că trebuie să îmbunătățim și uh, aspectele legate de transparența piețelor. Putem face uh, o paralelă cu regulamentul REMIT, cu regulamentul referitor la um, energie. Um, logica articolului 150 permite um, controlarea ofertei și um, putem să incorporăm aici și bio, agricultura biologică. Uh, ținând cont și de uh, indicațiile de origine geografică protejată. Cam atât, domnule președinte. Mulțumesc. dziękuję w pana Mulțumesc uh, foarte mult. Dau cuvântul doamnei McGuinness acum. Mulțumesc, domnule președinte. Iau cuvântul în numele domnului Dantan, care este raportor din umbră și care s-a întors în circumscripția dumnealui pentru că se pregătește pentru o vizită a Comisiei Envi. Uh, vrea să spună că este dispus să lucreze constructiv cu toate grupurile politice la acest uh, regulament uh, care modifică PAC, propunere să ajustăm piața, organizarea comună a piețelor pentru a reflecta um, sfârșitul sistemului de cote de zahăr și pentru a adapta sistemul la schimbările climatice. Regulile europene și schemele de calitate sunt modificate în funcție de uh, noile, noua diviziune a muncii între Comisie și uh, statele membre. Um, schemele privind Marea Ege și școlile sunt modificate în funcție de uh, noua propunere CFM. Uh, care mm, este decisă și de alte comisii, nu doar de a noastră. Domnul Dantan poate susține aceste propuneri din principiu, cu toate acestea, pentru că uh, detaliile sunt importante, va fi nevoie de uh, efortul la nivel tehnic pentru a mm, asigura un echilibru între reformele din 2008 și 2013 Ehm, domnul Dantan consideră că reforma noului CFM, ehm, organizării comune a pieței este relativ minoră și că trebuie să facem mai multe pentru a spori aceste reforme. Deși poate că deja prin regulamentul omnibus s-au rezolvat multe aceste probleme sau dacă se um, continuă eforturile prin regulamentul privind regiunile ultraperiferice, trebuie să ținem cont și de gestionarea um, crizelor. Uh, Uh, domnul Dantan spune că trebuie să rămânem la acordul din regulamentul Omnibus în ceea ce privește dreptul concurenței și contractualizarea. Uh, acest lucru ar fi o linie roșie pentru PPE. Uh, fermierii au nevoie de stabilitate pentru a implementa instrumentele de care dispun. Organizarea Comuna Piețelor este o parte integrantă din PAC. Domnul Dantan va lucra în lunile următoare pentru a menține natura comună uh, a PAC în organizarea comună piețelor și uh, va dori ca instrumentele să fie la dispoziția statelor membre și a formierilor. Mm, Propunerea trebuie să ține cont de noile evoluții de pe piețele internaționale, trebuie să continue eforturile începute cu lanțul alimentar și cu omnibus și trebuie să um, avem în vedere și intervențiile sectoriale și rezerva de criză, alte subiecte ale modificărilor. Domnul Dantan vă stă la dispoziție atât dumneavoastră cât și raportorilor din umbră și puterilor de interes. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Domnul Vaiță. Ja, danke. Mulțumesc preiau această sarcină în numele verzilor, după cum probabil se știe, mare parte din colegii mei muncesc din greu și produc, oferă produse de înaltă calitate. Cei din branșa mea, din breasla mea, vor să primească bani cinstiți și să nu depindă de subvenții. Avem o organizare comună pentru vin, fructe și legume, dar din ultimii ani a rezultat că și la lapte și la uh, creșterea porcilor prețul a fost atât de redus încât uh, Până la urmă, fermierii au trebuit să plătească din buzunar propriu ca să-și mențină producția pe onda de plutire. Deci uh, este foarte important să nu pierdem asta din vedere și în relațiile comerciale să favorizăm poziția fermierilor, să creăm măsuri în plus în lanțul de producție ca să consolidăm uh, situația. E vorba de a evita instrumentele de criză, să nu intervenim doar în momentul în care criza deja uh, s-a petrecut. Uh, incendiul trebuie preîntâmpinat. Nu e suficient să stingi focul și să intervii cu pompierii. Deci uh, la asta m-aș aștepta de la următorul document pentru organizare comună a pieței. Sunt intervenții uneori necesare. Și apoi uh, se, duce, se ajunge la depozitarea de lapte sub formă de lapte praf. Nu se poate ca noi să externalizăm producția în țări uh, uh, mult mai sărace decât noi, în așa fel încât agricultura de acolo să nu mai fie gestionată lucrativ și fermierii din Africa să renunțe la activitate, să se mute la oraș și apoi să devină, de ce nu, refugiați înspre Europa. Să fim foarte prudenți. Ce facem cu intervențiile noastre? Ce efecte au în alte regiuni, cu totul alte regiuni? Eu pe asta mă voi axa în activitatea mea. Mă bucur de pe acum să fim constructivi. Eu asta intenționez în interesul fermierilor noștri. Mulțumesc. Domnul Santos, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Adesea încercăm să apărăm regiunile periferice ale Uniunii Europene și mă voi referi la POSEI. Agricultura este, are o ponderă de importanță crucială în acest domeniu. Este absolut de neînlocuit uh, pe, în ceea ce privește crearea de locuri de muncă în Azore. Hmm ea um, este responsabilă pentru 12% din uh, locurile de muncă din aceste zone. Angajabilitatea tinerilor este de 8%, adică de 3 ori uh, mai mare decât nivelul național în Portugalia. În uh, mai multe documente s-au vorbit despre angajabilitate și chiar și președintele uh, Juncker a vorbit despre acest subiect, însă iată că uh, reducerile propuse de comisie uh, sunt chiar la fondurile pentru POSEI. Cred că bugetul POSEI trebuie să fie uh, protejat, chiar dacă trebuie să facem reduceri din altă parte și cred că colegii mei uh, vor fi de acord cu mine. Consei reprezintă mai puțin de 0,002% din uh, bugetul Uniunii Europene, însă totuși este foarte important pentru regiunile ultraperiferice. Domnul, doamna Erenț are gândul. Mulțumesc, um, domnule președinte. În primul rând, vorbim despre vii. Reforma anterioară a permis uh, controlul uh, potențialului uh, de producție a viitorilor de vie stabilit în, pentru 2030. Cred că acum trebuie să ne punem problema să mărim această marjă Cred că sectorul nu este încă pregătit, cred că acest lucru nu este pozitiv pentru sectorul viței de vie și uh, aș vrea ca aceste autorizații de plantații de viță de vie să fie extins până în 2050 având în vedere potențialul productiv. De asemenea, agricultura insulară, nu ultraperiferică. Deci, agricultura insulară sau de dublă insularitate, cum, care, cum este cazul arhipelagului Balearelor, acolo avem agricultură de calitate care a avut de suferit uh, episoade precum Xilela fastidiosa uh, și uh, acolo resursele nu uh, sunt dispensabile pentru că uh, um, aceste insule au și ele dreptul de a avea alte activități decât cele turistice. Agricultura insulară ar, trebui, insulară ar trebui să fie un subiect, nu neapărat agricultura ultraperiferică. Și indicațiile geografice sau de origine protejată trebuie să fie și ele menționate, trebuie să facem acolo o referire uh, la aceste specialități tradiționale care nu sunt uh, menționate în acordurile internaționale. Trebuie să nu le abandonăm, trebuie să le luăm în calcul în acest document, pentru că sunt foarte multe cazuri în care um, um, chiar dacă ni se pare nouă că nu sunt importante, de fapt pentru cei vizați e necesară protecția aceasta suplimentară. Mulțumesc! Mulțumesc! Văd că și dumneavoastră vă referiți la alte rapoarte. Mi se pare foarte bine că este așa. Domnul Necov are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, indicațiile geografice europene sunt un simbol al calității și ele sunt recunoscute în tot mai multe uh, locuri. Eu susțin uh, propunerea de simplificare a regulilor. Au trecut peste trei ani de când mă ocup activ de popularizarea acestor indicații geografice atât în Bulgaria cât și în restul Europei. Cred că unul dintre cele mai dificile lucruri sunt, reprezintă colectarea dovezilor uh, Um, care să arate că un anumit uh, produs chiar provine, produs provine din anumită regiune. Această cerință ar trebui înlăturată pentru că nu îi ajută pe producător să devină vizibil mai repede și îi uh, obligă să finanțeze cercetări care să ducă la colectarea de dovezi în acest sens. Simplificarea ar fi grozavă pentru uh, cei vizați și uh, produsele unice ar deveni mai ușor mai vizibile. De asemenea, susțin uh, îmbunătățirile uh, procedurilor de depunere a candidaturii și pentru modificări și uh, reclamații, contestații. Uh, este bine să fuzioneze mai cel, schemele privind indicațiile geografice și cred că toate ar trebui să fie reunite într-o singură schemă. Lyhyesti <clears throat> komissiolle <clears throat> on kyllä annettava myöskin... Doamna Katainen și comisiei uh, trebuie să dea credit pentru această propunere privind regulamentul privind organizarea comună a piețelor, pentru că se simplifică uh, aici uh, practicile existente este important ca Parlamentul să nu complice în plus acest regulament și să nu spărească nivelul de birocrație, pentru că am ajuns la nivel agreabil cu um, reforma Omnibus. Nu avem nevoie de schimbări acum. Trebuie să fim uh, atenți la rezerva de criză, la fondul de criză care trebuie să fie complet independent utilizarea acestei rezerve nu ar trebui să reducă uh, sumele de uh, sprijin direct acordat fermierilor, um, fluctuațiile pieței, secetei, uh, secetele și alte situații fac parte din viața de zi cu zi a fermierilor. De aceea este foarte important ca și tinerii fermieri să poată intra în acest domeniu de fatigue cet après-midi. Euh, juste pour euh, euh mettre en avant le fait que... Uh, mulțumesc. Um, vreau să vă spun că revizuirea OCP um, are riscul de a pierde ce a funcționat bine în um, organizarea comună a piețelor existentă anterior. Cred că ar trebui să umblăm și la alte texte ale PAC pentru a completa modul în care sunt structurate piețele sub organizarea comună a piețelor sau nu, există agricultori care se confruntă cu probleme legate de practicile neloiale, de concurență și um, cred că în um, textele pe care va trebui să le validăm când adoptăm noul PAC, va trebui să fim mai coerenți, să asigurăm coerența între opțiunile pe care le avem. Trebuie să existe coerență cu dreptul concurenței și să punem în perspectivă practicile comerciale neloiale, permițând uh, producătorilor să folosească practici care să le garanteze uh, venituri. Mulțumim, spune președintele. Aceasta a fost lista vorbitorilor. Am parcurs-o. Mă îndrept către comisie, domnule director Meghele. În 10 minute. Ar fi minunat. Bine, spune. Pentru noastră 12 minute. Domnul Heusler, chiar m-am uitat, a primit 22 de minute jumate. În fine, vă mulțumesc. Încep prin a mă referi la motivația comisiei să facă propunerea aceasta. Am avut recent o discuție comprehensivă pe mai multe subiecte, fiind vorba de chestiuni de reglementare la organizarea comună a pieței, în general uh, legate de legea concurenței. Totul în contextul regulamentului Omnibus, care a intrat în vigoare pe 1 ianuarie 2018. Veți înțelege cu siguranță că din 1 ianuarie 2018 nu avem uh, experiențe cu privire la efectele schimbărilor, deci uh, înainte de a analiza subiectul, ar trebui să alocăm suficient timp unei evaluări a efectelor pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă în teritoriu. Dacă nu, în loc să avem certitudine juridică pentru operatori și fermieri, facem exact opusul și vom reglementa mult prea frecvent aceste chestiuni. De aceea am ajuns la concluzia că toate subiectele, unele dintre ele uh, au fost menționate în dezbatere, trebuie să aștepte până ce vom vedea cu ce efect au fost procesele legislative și să avem apoi în vedere alte opțiuni. Au fost menționate mai multe aspecte. În primul rând, raportorul le-a menționat. El a descris, cred eu, foarte corect substanța propunerii. În primul rând e vorba de un exercițiu de asanare, să ne asigurăm că lucruri precum abolirea cotei pe zahăr, abolirea returnărilor la export și alte subiecte sunt făcute corect. Deci textul a fost curățat de la prevederile relevante și apoi s-a referit și la faptul că această propunere nu e doar despre organizarea comună a pieței, e vorba și de alte numeroase regulamente cu privire la politicile de calitate, de exemplu, un fel de mic omnibus care acoperă câteva acte normative unde e necesar uh, o asanare sau unde se poate face măcar o aliniere cu alte uh, prevederi despre indicația geografică la nivelul vinurilor aromatizate și la nivel alimentar. E deci o propunere menită a clarifica ce trebuie curățat în regulamente, în așa fel încât uh, să fie totul ușor de parcurs. Totodată mai subliniez un aspect. Am vrut să deschidem uh, regulamentul pentru organizarea a Pieței în primul și în primul rând pentru a transfera o serie de măsuri importante în uh, regulamentul pentru planificare strategică mai ales pentru programele operaționale de fructe și legume și alte programe de suport și sprijin. S-a făcut asta pentru că aceste măsuri uh, se transpun foarte mult în abordarea de planificare, fiindcă ele se bazează deja pe planificare și programare. Nimeni n-ar fi înțeles, avem uh, un plan strategic în regulamentul pentru planificare strategică cu scheme adiționale la organizarea comună a pieței, care și ele fac obiectul planificării și programării. Totul separat. Deci logica ne face, ne obligă să punem la oaltă cele două lucruri, pentru că vizează oricum uh, lucruri similare și oricum sunt puse în același context. Am ascultat declarațiile raportorului. Comisia le-a susținut uh, pe aici, pe acolo, Comisia Parlamentară, în timpul dezbaterii. La Comisie e un apetit mai mare, deci, de a deschide subiecte cum ar fi gestiunea riscului, preîntâmpinarea riscului, gestionarea crizelor. De ce n-am făcut însă noi asta? fiindcă și la exercițiile trecute au apărut aceste elemente, nu doar uh, la Comisia Agri, ci și la Consiliu. Ne-am gândit mai bine și am ajuns la concluzia că prerogativele Comisiei cu privire la organizarea comuna pieței sunt suficient de ample pentru a acoperi aproape orice situație care apare de exemplu, reacția Comisiei la recenta criză a laptelui. Asta arată foarte clar despre ce e vorba. Deci problema nu e că nu avem temei juridic de a acționa, ci că nu avem mijloacele bugetare pentru a însoți totul, aceste prerogative, de fonduri. Deci putem multiplica temerile juridice, putem să uh, abordăm țintit uh, crizele specifice, dar mereu vom fi și în situația de a trebui să găsim și bani. Și deci de fiecare dată depindem de buget, ceea ce este foarte greu. Asta nu înseamnă că propunerile de reformă din partea Comisiei nu pun și problema crizelor și a riscului. Ne uităm, de exemplu, la planificarea strategică. Statele membre vor trebui să elaboreze strategii pentru crize și gestionarea riscului, vor fi obligate, ca la dezvoltarea rurală, să aibă măsuri și gestionarea riscului, măsuri de gestionare a riscului, mă scuzați, și, după cum a rezultat și din comunicarea Comisiei, statele membre ar trebui să aibă în vedere alte posibilități pentru a crea niște uh, zone tampon uh, în caz de criză, de exemplu, în domeniul impozitării, măsuri în domeniul impozitării. Aici apare și ajutorul de stat. Dacă, de exemplu, măsura este justificată și comisia ar putea ajuta în sensul de a aproba anumite notificări. Dau aici exemplu taxa pe venit. Aici deja anumite state membre acționează. Deci se pot face lucruri. Apoi, am făcut și o propunere cu privire la UTPs, regiunile ultraperiferice. Vrem să îmbunătățim uh, poziția fermierului în uh, lanțul alimentar și de aprovizionare, iar la reforma PAC chiar venim cu posibilități concrete mai ales pentru organizațiile de producători în particular și asociațiile de producători, tocmai pentru a consolida poziția sectorului uh, agricol. E o extindere a programelor operaționale din, de la legume și fructe înspre alte sectoare, fiind vorba de o finanțare de până la 3% din bugetul PAC. Eu zic că sunt vești bune pentru organizațiile de producători, fiindcă vor avea posibilitatea nu doar de a organiza mai bine munca membrilor, a fermierilor, ci va fi totul însoțit de măsuri concrete din programele operaționale. Punând totul cap la cap, propunerea per total abordează multe probleme legate de criză și gestionarea riscului. Dar, în ceea ce privește organizarea comună a pieței, E vorba de un exercițiu limitat de asanare și aliniere, dorind să avem simplificare. Simplificare acolo unde ea poate fi obținută cu ușurință. Dacă ne uităm per total, eu zic că schimbarea este mai însemnată decât ne dăm seama la o primă privire și am apreciat foarte tare dacă am reușit să discutăm despre acest subiect în exact acest spirit. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, spune președintele. Ați făcut trimitere și la Omnibus și vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și colaboratorilor dumneavoastră și comisarului pentru uh, deschiderea față de Omnibus, pentru că Omnibus a fost o mare, mare realizare, o reformă deosebit de importantă. Pentru că dacă n-am fi făcut acea reformă, ar fi trebuit să ne ocupăm acum de numeroasele subiecte ce ar fi rămas de tratat. Încă o dată dau cuvântul raportorului Andriu. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să mulțumesc raportorului din umbră și tuturor colegilor care au intervenit. Asta arată că avem uh, uh, destule resurse ca să îmbunătățim propunerea și avem și timp să consultăm reprezentanții sectorului Bun. Uh, comisia spune că totul e perfect, toate propunerile sunt perfecte, totul merge foarte bine, le legislația de criză și managementul riscului, tot ce ne trebuie avem pe masă. Amintiți-vă de lipsa, de criza laptelui. Uh, în Piemont, în special, uh, s-a acționat pentru a ajuta producătorii din sector. Deci eu cred că dacă avem aceste instrumente și dacă avem buget, atunci noi, legislatorul, trebuie să o spunem. Comisia, într-adevăr, face propuneri și noi trebuie să uh, subliniem uh, problemele care încă mai există și lucrurile care trebuie îmbunătățite și în uh, săptămânile și în lunile următoare aveți încredere în eforturile pe care le vom face pentru că trebuie să le facem pentru sectorul agricol. Trebuie să ne asigurăm că putem garanta perenitatea activităților agricole. Deci, domnule președinte, dacă îmi permiteți, aș spune că uh, mai există chestiuni uh, care uh, se referă la rolul pe care trebuie să-l joace Deci programele operaționale trebuie să puse, uh, trebuie spuse în uh, funcțiune de uh, fiecare stat membru. Eu cred că asta va duce la distorsiuni, pentru că programele vor fi diferite de la, stat, la un stat la altul, strategiile și deciziile luate vor fi diferite de la un stat la altul și asta va duce la o instituționalizare a concurenței între statele membre și vrem ca asta să nu se realizeze. Dincolo de asta îmi pun întrebări în legătură de rolul, cu rolul pe care îl vor juca în viitor Parlamentul European și membrii Comisiei Agri. Uh, ar trebui, domnule președinte, să cereți uh, să se facă un studiu juridic privind rolul viitor pe care îl vor juca deputații europeni din Comisia Agri a Parlamentului în implementarea acestei reforme a PAC, pentru că multe elemente vor fi transferate la nivel național și atunci cred că uh, nu vom avea noi multe lucruri de făcut în viitor în acest Parlament. Dar eu nu sunt jurist, însă cer uh, uh, ajutorul juriștilor ca să vedem și să înțelegem mai clar ce rol va juca Parlamentul și Comisia Agri. Deci trebuie să vedem realmente ce se va întâmpla în viitor și vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat, domnule președinte. Panie pośle, wyznaczył pan duże, duże, duże zadania. Președintele, domnule Andrieu, ce sarcină mare ați trasat. Dar așa este. Este un dosar important, o șansă importantă. Vreau să mă refer acum un pic la uh, piață. Mereu spunem că agricultura e mai eficientă și mai bună cu cât trebuie să accesezi mai uh, puține tipuri de fonduri, dar uh, trebuie să privim eficiența în termen relativ până la urmă, fiindcă sunt și factori externi care au mereu, uh, care influențează mereu situația din agricultură. Și adesea apar situații la limită. Eu zic că avem nevoie de un rol activ al Uniunii Europene pentru ca în situațiile acestea de excepție, în situații de criză, de urgență, să putem interveni. Nu e vorba de a ne pune noi pe piață, dar uh, agricultura aceasta cum se face? În aer liber și sunt uh, factori diferiți și multipli care o influențează. Trebuie avut în vedere acest aspect. Președintele spune, am uh, acoperit cele trei mari rapoarte cu privire la această reformă. Mulțumesc raportorului și tuturor participanților, precum și reprezentanților Comisiei pentru susținere. Putem trece mai departe. E vorba de un raport mult așteptat, foarte însemnat, al domnului De Castro. Avem practicile comerciale neloiale între întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, o directivă. E o propunere pe care am așteptat-o îndelung. Și ne amintim că deja cei de la IMCO s-au ocupat de acest subiect. Doamna McGuinness a fost raportor uh, sub președinția slovacă Doamna Köstinger este acum ministru în uh, Austria și ne-a trimis o scrisoare pe acest subiect în care a spus că e o prioritate a președinției austriece. La fel, și comisarul Hogan s-a exprimat în repetate rânduri pe acest subiect. Mai sunt conflicte în ceea ce privește relația noastră cu IMCO dar eu sunt sigur că domnul De Castro ne va ilumina. Vă rog. Presidente. Allora, abbiamo... Mulțumesc, domnule președinte. Da, așa cum ne-ați spus, noi am salutat călduros propunerea de directivă, am cerut o, direct, o astfel de propunere într-un raport uh, făcut de doamna vicepreședinte Măghenis în 2016 și de asemenea ea urmează drumul, ruta pachetului Omnibus, directive Omnibus, prin care încercăm să ne asigurăm că prerogativele financiare sunt întărite ca să reușim să facem fiață la, fa- față la piețe din ce în ce mai uh, volatile și încercăm să fim și mai ambițioși, ne uitând că avem marge de manevră foarte reduse în care lucrăm. Pe de o parte sunt uh, termene foarte restrânse, uh, nevoia de a avea un acord cu președinția austriacă până la Crăciun, dacă vrem să putem să votăm textul final în plenară înainte de finalul legislaturii. Și pe de altă parte, e o bază juridică, articolul 43.2 din tratat, care ne obligă să ținem cont numai de uh, concurența neloială care creează efecte negative directe sau indirecte uh, agricultorilor noștri. Și aici vreau să subliniez uh, că Comisia poate studia efectele în cascadă ale practicilor neconcurențiale asupra consumatorilor și ar putea să facă acest lucru printr-un nou text legislativ pe care îl voi cere într-un amendament pe care îl voi depune. În ce privește uh, propunerea pe care sper că ați putut să o citiți. În primul rând vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru susținere și cooperare uh, și uh, vreau să adaug că textul recuperează, preia o serie de sugestii din toate grupurile politice și sper că el poate fi susținut uh, de către comisia noastră. Voi trece în revistă punctele principale. Am extins domeniul de aplicare la toate produsele agricole și la furaje, deci nu doar uh, alimente. De asemenea, la toți furnizorii am eliminat uh, limita de 50.000 prevăzută în propunerea comisiei. Pe de altă parte, cum se poate accepta ca o practică concurențială neloială să fie considerată uh, ca atare pentru cineva care are uh, sub 50.000 de, peste 50.000 de euro, în timp ce sub 50.000 de euro nu e concurență neloială. Uh, nu putem. Deci trebuie să avem o, o abordare unitară. Vă reamintesc că sunt 20 de țări membre care au legislație națională pe acest subiect. Și asta poate fi considerată util, un lucru util, pentru că uh, statele membre pot să meargă dincolo de nivelul de practică care există în țările lor. Apoi, Brexitul, de asemenea, este luat în considerare. Vrem să evităm uh, situații în care unii ar putea să decide să-și mute sediul social sau uh, centrala de achiziții dincolo de frontierele Uniunii Europene, păstrându-și însă rețeaua de distribuție în Uniunea Europeană și în felul acesta să eludeze uh, obligațiile prevăzute în această direcție. Uh, recunoaștem că axa de analiză, direcția de analiză a, Uniunii, a Comisiei Europene este una corectă, dacă eforturile comerciale pot avea efecte pozitive asupra tuturor membrilor uh, lanțului și cred că trebuie să ținem seama de conceptul de dependență economică. Am introdus acest concept care nu este menit să limiteze lucrurile, nu încercăm să facem asta. Ce nu vrem să se întâmple este să existe termeni uh, contractuali defavorabili din cauza unei relații de putere eh, inegală între furnizor și uh, cumpărător. De asemenea, începește uh, directiva Omnibus, producătorii pot obține contracte scrise pentru ceea ce furnizează, iar statele membre trebuie să ofere măsuri care să ajute întreagă, întregul sector să opereze într-un mod mai corect și mai simplu. De asemenea, există puteri uh, pentru instituțiile naționale, dar vrem niște obligații minime. Autoritățile naționale trebuie să acționeze într-o perioadă dată da, și să ne asigurăm că există o certitudine juridică maximă și să evităm situația în care, de exemplu, deși unele state membre au legislație foarte avansată în domeniu, nu prea o aplică. Așadar, domnule președinte, ținând seama de inițiativa privind de lanțul de furnizare și alte uh, lucruri bune, am inclus posibilitatea ca statele membre să promoveze mecanisme de mediere între părți ca să încercăm să rezolvăm disputele fără să, uh, să ajungă la un proces juridic. Uh, Astea sunt doar câteva punctele pe care am considerat că ar trebui să le menționăm, deci vă rog să citiți raportul cu grijă și dacă e posibil să încercați să limitați amendamentele la puncte pe care le considerați realmente cruciale. Ținem seama, cum am spus, de faptul că nu avem foarte mult timp la dispoziție, pentru că numai dacă reușim să terminăm uh, în timpul președinției uh, austriece, vom reuși să realizăm scopul ambițios pe care l-am propus și anume de a avea votul final înainte de încheierea mandatului nostru. Uh, nu e nu vânătoare de vrăjitoare. Au fost unii care și-au făcut griji în legătură cu asta. Nu, e vorba de un text care chiar încearcă să îmbunătățească funcționarea lanțului alimentar și să pună capăt uh, practicilor incorrecte care duc la ineficiențe și să nu uităm că fermierii sunt uh, cei afectați și la fel și calitatea a alimentelor pe care milioane de europeni le consumă. Domnul comisar Hogan a spus că nimeni nu ar trebui să-și facă griji în legătură cu asta atât timp cât își folosesc uh, puterile contractuale într-un mod corect. Vă mulțumesc, domnule președinte podziękowania panu posłowi. Aș vrea să îi mulțumesc și eu domnului De Castro pentru uh, această extindere, uh, cum a spus, a uh, sferei de aplicare. Trebuie să acționăm cu multă precauție totuși. Propunerea de directivă a fost un compromis uh, pe care Comisia l-a făcut uh, între comisar și uh, diferitele direcții generale. E clar că nu s-a putut merge cât de departe ar fi dorit să meargă comisarul Hogan, pentru că trebuie să ajungă la un acord între comisari. De asemenea, um, comisara din țara mea este un factor limitativ pentru sora de aplicare a directivei. Noi uh, ne temem că dacă vrem să mergem prea departe, Comisia va opune rezistență. De aceea, cred că cel mai bine este să avansăm pas cu pas cele 20 uh, de țări menționate de domnul De Castro și soluțiile naționale sunt o soluție. Încă o dată vreau să vă mulțumesc și uh, începem uh, dezbaterea. Doamna McGuinness va începe. Mulți doresc să intervină, așa că vă rog să fiți conciși. Aveți cuvântul, doamna McGuinness. Mulțumesc. Voi fi foarte succintă pentru că mi se pare că domnul De Castro a subliniat foarte bine conținutul raportului și există foarte multă cooperare la redactarea lui și suntem în acord cu multe dintre propunerile lui. Cred că acest raport uh, adună din ce ce, primește din ce în ce mai multă atenție în fiecare zi. Știu că sectorul uh, de retail e foarte uh, preocupat, dar mă bucur că ai spus, Paolo, că nu e o vânătoare de vrăjitoare împotriva nimănui din lanțul alimentar, ci doar o încercare de a obține transparență și corectitudine în lanțul alimentar și cred că asta ar trebui să fie salutat de către cei care vor un lanț alimentar sustenabil. Totuși, trebuie să, pare să existe uh, niște tensiuni între unii producători mari și unii retaileri mari. Cred că e sănătos că avem această dezbatere acum și că Uh, uh, o uh, avem în redactarea acestui raport. Și cred că se folosesc argumente în mod foarte înțelept în raport din partea noastră. Eu am o întrebare legată de beneficiile pe care munca noastră le aduce fermierilor. Va face vreo diferență asta în prețurile de producători și cred că trebuie să se întâmple asta. Și trebuie să avem grijă ca să existe acest impact. E, uh, evident, uh, lucrăm cu IMCO, împreună cu IMCO și trebuie să facem într-un mod cât mai cooperativ ca să obținem uh, legislația asta, aprobarea ei înainte de alegeri. Și de aceea înțeleg ce a spus domnul De Castro, să se facă cât mai puține amendamente și să lucrăm cât mai îndeaproape ca să obținem acest rezultat. Mulțumesc, doamna Catainen, un minut. Mulțumesc, vreau să mulțumesc raportorului pentru abordarea eficientă și constructivă uh, pe această directivă importantă. E foarte important să începem trilogul la toamnă, în timpul președinției austriece. Austria a stabilit ca o prioritate această chestiune și a o abordare bună la acest dosar. În ultimele săptămâni am, uh, ne-am întâlnit cu câte reprezentanții diferitelor grupuri de interese și Mă tem că dezbaterea acum se duce prea departe față de scopul principal al directivei, care a fost de a proteja producătorul din lanțul alimentar. Vreau să vă reamintesc că, în special, producătorii au nevoie de susținerea legislativă pentru ca sistemul să funcționeze corect. Când vorbim despre extinderea domeniului directivei, asta trebuie să fie principala noastră discuție. Nu cred că Eh, vreunul dintre noi consideră că multinaționalele au nevoie de protecție, marile companii multinaționale. Eh, în loc de asta ar trebui să ne gândim cum putem să ne protejăm și mai bine producătorii noștri atunci când sunt eh, practici comerciale deloiale. Și povara dovezii ar trebui să fie pe umerii marilor companii și statele membre ar trebui să prevină uh, situații de acest gen mai bine prin această directivă. Doamna McIntyre. Thank you very much, uh, Chair. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnului De Castro, pentru proiectul de raport. Uh, uh mulțumesc. Cred că este un raport foarte important și o muncă foarte importantă. Pentru că de prea multă vreme practici comerciale incorrecte au fost uh, lăsate să se manifeste în lanțul alimentar, uh, lanțul de furnizare și asta în detrimentul fermierilor și a cultivatorilor. Și cred că, evident, uh, ei sunt în cea mai precară poziție în lanțul de furnizare, deci e important să facem ceva care să fie un beneficiu direct pentru ei și -mi bazez, uh, mă bazez în special pe experiența din Marea Britanie uh, și tot ce s-a realizat uh, acolo în domeniu. Și am vorbit cu mulți fermieri, cu cultivatori care au beneficiat de pe urma acestor eforturi și de pe urma faptului că anumite practici incorrecte au fost eliminate și declarate ilegale. Și dacă vă uitați la raportul cel mai recent, este important că nu există uh, probleme noi majore care să apară. Cele care au fost abordate uh, au fost uh, rezolvate și acum mai sunt unele care sunt investigate. Uh, e vorba de promoții și de dificultăți uh, legate de întârzierile la plată. Deci acestea încă mai sunt discutate, dar Îmi spuneți că nu pot vorbi decât un minut. E foarte dificil să mă refer la toate chestiunile care mi se pare extrem de importante, așa că voi continua, pentru că nu avem uh, foarte multe ocazii să discutăm aceste lucruri și în calitate de raportor din umbra vreau realmente să spun câteva lucruri care mi se par importante. Uh, unul este că nu putem avea o abordare care se potrivească peste tot. Noi avem în uh, Marea Britanie o instituție care se ocupă de aceste practici, în alte țări nu există aceste instituții și salut uh, multe dintre amendamentele domnului De Castro, în special vreau să mă asigur că nu e vorba doar de furnizori, ci și de alte organizații care pot să raporteze practicile incorrecte. Uh, furnizorii în direcția, uh, asociațiile comerciale, alte instituții. Trebuie să permitem tuturor acestora să facă plângeri, dar de asemenea ar trebui să recunoaștem că ar trebui să existe motive rezonabile, când, să existe suspiciuni rezonabile de încălcare a legislației. Deci aș vrea să adaug puțin la definiție. Mă bucur că definiția e inclusivă, dar aș vrea să Văd ceva care vorbește despre uh, uh, presiuni care se pun asupra unui partener sau altul când începește aceste uh, practici comerciale incorrecte. Deci trebuie să existe elementul de presiune. Deci vom face amendamente. Vă mulțumesc. post. Mulțumesc, spune președintele. Mulțumim foarte mult. Adesea am discutat despre asta, raportorii din umbră îl întâlnesc, pe raportor au direct posibilitatea de a se implica. Și atunci vă rog să nu vorbiți foarte mult. Domnul Zulo, mulțumesc, spune vorbitorul. Mulțumesc domnului De Castro, în primul rând pentru că l-a interesat foarte mult să asculte părerea celorlalți colegi și multe dintre ideile propuse de noi pentru a combate practicile neloiale au fost propuneri de care s-a ținut cont și au fost incorporate în document. A fost inclusă și mm, definiția cu privire la ce este o zonă ultraperiferică și pentru a îmbunătăți situația, eu zic să extindem un pic domeniul de aplicare al directivei în așa fel încât să, să avem cuprins și serviciul de furnizare de servicii, pentru că așa se ajunge la achiziționare de produse. E vorba de mari achiziții. N-aș vrea să las acest domeniu nereglementat. Să nu uităm un lucru. Uneori, oamenii se tem să raporteze practicile neloiale. Și deci ar fi bine ca alte organisme sau societatea civilă sau ONG-urile să poată să se exprime împotriva acestor practici. Să nu uităm că pentru ca o directivă să funcționeze la parametrii optimi, ea trebuie să fie aplicată la fel pe întreg teritoriul Uniunii. Avem deci nevoie de a cuantifica penalitățile pentru a nu se face shopping uh, după condițiile cele mai bune. Mulțumesc. Un minut, doamna Petir. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte bucuroasă că Comisia acceptat propunerea acestei comisii și a făcut o propunere legislativă la nivel european împotriva practicilor neloiale. Salut uh, propunerea domnului De Castro și cred că este o bună cale de a rezolva problema aplicării directivei pentru alimente și produse alimentare. Este foarte bine că la nivel uh, legiuitorilor s-a discutat și s-au inclus practicile comerciale neloiale. Dar trebuie să avem în vedere anumite aspecte contractuale. Eu chiar voi face un amendament pe acest uh, subiect. Ar trebui de asemenea să existe o listă extinsă cu privire la practicile mm, existente și atunci când există practici neloiale, atunci când un cumpărător provine dintr-o țară și furnizorul dintr-o alta, ce se întâmplă? Este foarte important să spunem cum se vor uh, rezolva problemele în această situație la nivel transfrontalier. Grație, gra Următorul uh, vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să îi mulțumesc și eu lui Paolo pentru activitatea excelentă. Un lucru pe care îl apreciez e faptul că a menționat progresul care a fost întreprins pe marginea definirii practicilor comerciale neloiale cu privire la dependența economică, cu privire la contractele scrise și cu privire la mecanismele de corectare, încercând astfel să intervină pentru fermieri în momentul în care ei uh, se confruntă cu marile lanțuri care practică bullying-ul. Paolo a fost foarte prudent cu procedura, nu avem mult timp la dispoziție, voi depune, promit, doar câteva amendamente. Sper să cădem de acord sunt însă două subiecte care mă interesează, etichetele private. Mă scuzați. Uh, inserito nella, uh, nella relazione. Întreprinderile private, mă scuzați. Aș vrea să fie incluse în uh, raport, fiindcă este foarte important să reglementăm eh, la un nivel exhaustiv și să oferim soluții complete. Și apoi mă interesează și transparentizarea prețurilor, să știm exact cum se face că fermierii primesc doar 15% din ceea ce se încasează în supermarketuri. Și al treilea amendament la care mă gândesc eu este coordonarea. Coordona, cu privire la coordonarea regulamentelor europene, să existe congruență, ba chiar să existe o autoritate de reglementare europeană. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Fac o propunere. Mulțumirile, repetările, lăsați-le la o parte, uh, concentrați-vă pe ceea ce contează cu adevărat. Nu avem mult timp, domnul Andriu. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Cu toții cunoaștem uh, importanța subiectului, de aceea vreau să-l felicit și să-i mulțumesc lui Paolo pentru uh, calitatea muncii sale. Trebuie să mergem uh, dincolo de propunerea comisiei dacă vrem să-i ajutăm cu adevărat pe agricultori. De aceea salut propunerile tale, în special în ceea ce privește extinderea sferei de aplicare a directivei și a definirii practicilor neloiale. E bine că încă că putem acționa asupra practicilor comerciale transnaționale. Era uh, momentul să ne opunem uh, cu claritate uh, lucrurilor greșite. Cred că nu trebuie să limităm sfera de aplicare la cumpărătorii mari, ci la toți. Trebuie să completăm amendamentul 32, care este destul de precis în ceea ce privește termenele de plată pentru uh, produsele perisabile. E vorba despre eh, struguri care nu sunt pentru uh, consum, ci pentru anumite tipuri de vin uh, în baza acordurilor interprofesionale. Eu voi depune un amendament precis aici pentru a preciza că în acest caz termenii de plată, termenele de plată să, trebuie să poată fi extinse în baza acordurilor interprofesionale. Mulțumesc încă o dată pentru calitatea raportului propus. Domnul Sandu, are cuvântul. Obrigado, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să îl felicit pe Paolo de Castro pentru acest raport. Este rezultatul unor negocieri în numele fermierilor pentru a oferi valoare adăugată. Nici n-ar putea fi în mâini mai bune acest raport. A extinde domeniul de aplicare tuturor producătorilor este un lucru bun, e vorba de bunuri perisabile, neperisabile, e vorba de introducerea unor aspecte contractuale noi. Toate acestea sunt aspecte interesante care oferă um, un plus directivei acesteia. Iar producătorii să nu uităm că trei pătrim din uh, producția de lapte din uh, zona noastră Uh, reprezintă cantități distribuite de marile lanțuri de aprovizionare și în acest context vreau să subliniez că e deosebit de important să găsim mecanisme eficiente pentru a pune în echilibru puterea de negociere. Când discutăm despre distribuire, Uh, sunt condiții geografice pentru bunurile perisabile care trebuie uh, să fie avute în vedere, fiindcă ele îngreunează distribuția și, uh, per total, e pozitiv faptul că avem uh, conceptul dependenței economice în acest raport. Urmează domnul Buta perfecționarea mecanismului de a putea face plângere atunci când ai de-a face cu o, practică concurențială neloială. Pentru că avem grupuri de producători, de exemplu, care au contracte scrise și totuși le este refuzată marfa de pe o zi pe alta uh, sub diverse pretexte. Și aici mă interesează ce pot să facă ei, pentru că uh, pe bună dreptate mi-au comunicat că dacă fac plângere sau uh, uzează de prevederile contractuale, spun a doua zi cei din, mă uh, rog, lanțul de aprovizionare sau retailerii că nu le mai primesc mărfurile și spun că n-au ce să facă, sunt supuși practic acestor practici concurențiale neloiale. Doi, uh, sunt de acord cu domnul Caputo că trebuie să avem în vedere această diferență majoră între prețurile care pleacă produsele din fermă, un litru de lapte cu 10 eurocenți și în magazin le regăsim cu un euro și așa mai departe. Diferența aceasta de preț este mult prea mare, astfel încât noi trebuie să găsim un echilibru între ceea ce înseamnă prețul de la poarta fermei și prețul de vânzare în magazin. Mulțumesc! domnul Dorfman. Acum funcționează. Eu unul zic că e un document foarte important, domnule președinte relevant și pentru Italia. A fost o problemă cu plățile și la noi și sunt de acord cu tot ceea ce a spus raportorul. Subliniez faptul că e foarte bine că extindem uh, domeniul de aplicare și marilor către marile ferme. Am auzit uh, chiar în dimineața aceasta care este părerea uh, pentru um, organizațiile de producători. Și adesea efectele sunt negative, pe, uh, efectele pe care le suferă acestea din cauza practicilor neloiale. Este bine să ajutăm, să ajutăm pe cei uh, implicați în aceste organizații să crească nici n-are rost să venim cu un regulament care îi scoate pe aceștia din ecuație. Cu privire la bunurile perisabile, fructe, legume, nu sunt implicați doar cei uh, din uh, uh IMM-uri, să zicem așa. Să-i avem în vedere și pe cei mari. Doamna Eranț Garcia. Tetica. Uh, foarte pe scurt, desigur vreau să-l felicit și eu pe domnul De Castro. Sunt de acord cu cei care au spus Uh, garanția pentru ambele uh, părți ale lanțului este o reprezintă contractul statelor membre uh, li se dau recomandări pe care trebuie să le consolidăm. Adevăratele factori, descu- factori descurajanți sunt, adevărații factori descurajanți sunt sancțiunile. Și dacă vrem să eliminăm practicile abuzive și prețurile abuzive, trebuie să recurgem la ele, trebuie să facem schimb de date. Mm, uh, avem uh, directiva uh, în curând și vom avea și un regulament în câțiva ani. În țara mea este o problemă. Tribunalul, Curtea de Justiție a Uniunii a discutat despre acest subiect și cred că ar trebui să discutăm și noi despre problemele prețurilor. Uh, Directiva nu poate fi unidirecțională. Vânzătorii și cumpărătorii trebuie să fie uh, acoperiți de aceasta, pentru că există practici abuzive de ambele părți. Și marile lanțuri uh, inventare uh, profită de acest sistem. Doamna Ghilera, un minut. Un uh, minut ca doamna McIntyre sau un minut adevărat? O întrebare, o chestiune. Ehm, directiva este uh, cea mai importantă din cele pe care le vom putea aproba noi în acest mandat, cred eu. Aprobarea este cea mai relevantă. Pe mine asta mă interesează. În al doilea rând, cred că raportul uh, colegului Paolo îmbunătățește semnificativ propunerea comisiei uh, Cred că ne apropiem de limitele competențele, de limitele juridice ale competenței noastre, dar uh, voi depune un amendament pentru că, în ciuda dificultăților, trebuie să vorbim despre vânzările pierdute, vânzările în pierdere, scuzați-mă. Cred că au mai vorbit uh, colegi despre dependența economică, trebuie să concretizăm acest lucru. Directiva spunem că va permite autorităților naționale să uh, crească uh, mar marja statului însă de asemenea marja poate fi și micșorată. De aceea vreau să fac un amendament pentru ca prin directivă să nu se uh, diminue, nu diminueze stat, uh, puterile naționale, atribuțiile din legile naționale. Mulțumesc. Domnul Rope are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă alătur celor care l-au felicitat pe raportor. Documentul este foarte important. Vorbim de asta de ani de zile. În sfârșit, apro progresăm. În țara mea, Lituania, fermierii au o capacitate slabă de negociere. Producătorii și comercianții Uh, profită de asta adesea. Produsele sunt vândute la un preț foarte mic și cred că acest document va fi unul care în sfârșit îi va ajuta pe fermieri, le va, le va compensa pierderile. Eu cred că este foarte important să transpunem aceste norme în acordurile internaționale. Avem acordurile de liber schimb acordurile de liber schimb sunt benefice doar pentru uh, comercianți. Ei obțin venit și profit și apoi refuză să-l distribuie, să-l împartă cu lucrătorii. Deci, eu zic că această problemă trebuie tratată exhaustiv în toate domeniile. Mulțumesc. Președintele fără microfon, domnul Flanagan. Când cineva face uh, o săritură în lungime, încearcă să se apropie cât mai mult de uh, linia maximă. Dar dacă o depășești, uh, ți se anulează performanța. Eu zic că aici uh, ați ajuns aproape de linie, aproape v-ați împiedicat, dar ați izbutit în cele din urmă. Este foarte bine ca procesatorii și uh, riterii să fie un pic îngrijorați, pentru că a sosit momentul ca anumite organizații să-și mai și facă griji, pentru că Um, trebuie să-și dea seama ce fac. Avem nevoie de transparență cu privire la ce primesc fermierii. Eu zic, eu cred că dacă oamenii sunt bine informați și ajung în supermarket având următoarea situație, să știe ce produs oferă mai mult fermierului, vorbesc așa mai mult despre viitor, e o viziune, cu siguranță eu, eu zic că ar alege produsul care îl remunerează mai bine pe fermier. Sau, eu știu, ar putea fi un zugrav care ar vrea să meargă apoi la fermier să-i zugrăvească casa. Sau uh, o coafeză care merge apoi și uh, uh, îi oferă o coafură nouă fetei fermierului. În orice caz, așa ar trebui să meargă lucrurile, în speranța de a oferi mai multă demnitate agricultorilor, fiindcă ei chiar merită asta. Mulțumesc! Dintele? Cu privire la comentariul dumneavoastră, în Polonia șomajul a fost redus, iar uh, lanțurile mari de aprovizionare au reacționat imediat și au ridicat prețul. Deci trebuie să vedem uh, cum se organizează, cum se pot organiza fermierii. războiul cu lanțurile comerciale nu poate fi câștigat. Domnul Nicholson. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi succint felicitându-l pe Paolo. A oferit un raport excelent. S-a dus până la capăt și um, Știu care sunt problemele, ele trenează deja, dar avem acum o oportunitate, însă trebuie să ne mișcăm foarte repede. Înțeleg asta și chiar putem să-l ajutăm în sensul acesta. ECR-ul va răspunde solicitării dumneavoastră. Sper să nu existe un amalgam de amendamente. Avem o oportunitate aici și putem să obținem uh, ceva concret să facem ceva concret în acest mandat pe care să poată construi urmașii noștri. Însă dacă ne întindem prea mult, nu se va petrece asta și într-un următor mandat vor reveni alții asupra subiectului să termine ce am început noi. Avem acum o șansă, trebuie să profităm de ea și să ă, progresăm pentru că este cea mai bună oportunitate de a pune bazele viitorului. Mulțumesc! Świetne zakończenie wypowiedzi posłów. Adevărul este că aceasta a fost cireașa de pe tort, uh, o bază pentru a construi viitorul. Le voi da acum cuvântul reprezentanților comisiei. Domnul Machele, 10 minute. A. Ah. Domnul Agniu, iertați-mă. Nu-i deloc ziua mea norocoasă astăzi. Vorbim despre practicile comerciale neloiale și accept că Paolo de Castro, uh, că a fost ministru de agricultură, are experiență, el a venit cu un document uh, rezonabil. Ce mă îngrijorează este că acest lucru uh, va afecta transversal ce se face deja în Uniunea Europeană, cum a spus și doamna McIntyre um, mergem cu un dosar la un comerciant uh, cu, uh, și reprezentăm uh, câteva cazuri anonime, um, câteva exemple anonime de practici, însă um, va trebui să fim curajoși și să dăm în judecată um, comercianții cu la mari, um, în fața instanței să-i aducem Eh, iertați-mă că vă tai macaroana, cum ar veni, dar eh, să știți că supermarketurile s-ar putea fie eh, să reacționeze fie scăzând prețurile la producător, fie crescându-le la consumator. Da, acum, în sfârșit, pot să vă dau cuvântul. Aveți cuvântul, reprezentantul Comisiei. Domnul Meghele. Mulțumesc um, foarte... Mulțumesc foarte mult domnului De Castro, care uh, am s-a mișcat foarte repede în acest dosar complicat. Exact asta vrea să facă Parlamentul și noi dorim să ajungem la un acord cât mai amplu în măsura posibilului uh, înainte de uh, sfârșitul acestei legislaturi. Dorim ca el să fie implementat cât mai rapid. Revenim la com propunerea comisiei. Ea se bazează pe o evaluare temeinică de impact. Evaluarea de impact um, a stat la baza propunerii, cum spuneam. Trebuie să ne asigurăm, într-un fel sau altul, că dacă deviem uh, semnificativ de uh, propunere, să evaluăm și impactul să evaluăm impactul în mod rezolabil pentru a vedea cum, uh, ce se întâmplă. Propunerea Comisiei este o propunere de directivă din motive evidente, pentru că deja există legislație în cele 20 de state membre, iar acestea se referă la dreptul privat la uh, dreptul exercitării autonomiei private între operatori și trebuie să fim foarte atenți să nu cumva să uh, interferăm uh, nenecesar în relațiile intercontractuale care există deja. De deci să nu interferăm cu, să nu afectăm prevederile existente. Armonizare minimă cu uh, o clauză care să permită statelor membre să meargă mai departe decât ce se întâmplă la nivel uh, um, european, deci o cerință de subsidiaritate. E foarte important ca în acest exercițiu să ne asigurăm că rămânem la această abordare, pentru că altfel ne putem uh, confrunta cu chestiuni transversale, imprevizibile, în care dreptul național și cel european se pot bate cap în cap și putem uh, crea dificultăți mai multe decât soluții. Acestea fiind spuse, cred că în raport sunt uh, mai multe uh, chestiuni pe care le analizăm și uh, încercăm să ne dăm seama ce se află în spatele acestora. De aceea este prea de vreme să fac comentarii uh, de anvergură. Avem uh, anumite preocupări pe anumite subiecte pentru că considerăm uh, că se poate merge mai departe decât considerăm noi că este justificat în baza evaluării de impact pe care am uh, produs-o. Primul punct la care avem nevoie de mai multe clarificări reprezintă noua prevedere la legile de 30-60 de zile pentru produsele perisabile. Pentru că dacă introducem o regulă de, 30, de 60 de zile, uh, înseamnă că devine caducă regula de 30 de zile. Asta ne dorim cu adevărat? Asta ar însemna că amendamentul reduce protecția producătorului comparativ cu ce a propus Comisia. Există și alte derogări uh, pentru uh, cooperativ, organizații ale uh, producătorilor și alte scheme, um, scheme de, um, cu indicații geografice și de altă natură. Nu știu dacă este bine să reducem uh, protecția producătorului în aceste contexte. Cam aceasta ar fi prima concluzie pe care noi am putea să o tragem de pe urma acestui amendament. Apoi, cumpărătorii din statele terțe care ar um, obliga uh, să se aventureze statele membre în aplicarea extrateritorială a legii Eh, trebuie să analizăm în continuare acest subiect. Întotdeauna există eh, întrebarea în problema aplicării deciziilor de către statele membre. Cum se pun în aplicare deciziile împotriva cumpărătorilor din state terțe? E un subiect foarte delicat pe care cred că trebuie să-l clarificăm înainte de a merge în această direcție. Mai există o nouă prevedere care pare a fi fost uh, transpusă în această directivă din regulamentul privind organizarea comună a pieței, uh, referitoare la dreptul uh, producătorilor de a cere contracte scrise. Noi nu considerăm că există deja, că există o regulă pentru că deja există acest lucru în regulament. De ce să introducem și în directivă acest lucru? Uh, mergem împotriva unei reguli deja aplicabile, care este obligatorii pentru stat, obligatorie pentru statele membre. Deci ne întrebăm dacă este cu adevărat necesar acest lucru. În ceea ce privește autoritățile de punere în aplicare și problema confidențialității, vreau să-l uh, liniștesc pe domnul Agniu care a dus în, în discuție acest lucru problema uh, plângerilor confidențiale este consfințită, consfințită în uh, directivă, iar uh, autoritățile de punere în aplicare uh, ar putea uh, gestiona chestiunea în mod confidențial, așa cum a propus domnul Agniu. În amendament uh, sunt mai multe chestiuni care, cred eu, uh, impun o analiză mai atentă pentru a vedea care sunt în practică efectele lor. În legătură cu extinderea sferei de aplicare care a fost propusă, mai mulți deputați au cerut chiar o extindere și mai mare a acestei sfere de aplicare. Trebuie să analizăm subiectul, dacă el se regăsește în raportul Parlamentului. Pe de altă parte, aș vrea să vă spun ce ne-a călăuzit uh, în timp ce am elaborat această propunere. Mai precis, temeiul juridic. Articolul 43, alineatul 2, temeiul juridic pentru agricultură. El poate fi invocat atâta timp cât există o legătură suficient de solidă între activitățile uh, agricole, pe de o parte, ce face fermierul, și actorii pe care îi includem în uh, regulile pe care le discutăm. Cu cât extindem mai mult sfera de aplicare, cu atât mai slabă este această legătură și cu atât mai mare riscul uh, ca articolul 43 2 să nu mai fie un temei juridic suficient. Sunt foarte onest cu dumneavoastră, sunt uh, sigur că această directivă va face obiectul unei revizuiri juridice și sunt suficienți cei care vor dori să testeze temenicia juridică a acesteia. De aceea vreau să ne asigurăm că avem un temei juridic suficient de solid și că nu mergem prea departe cu extinderea sferei de aplicare. Cred că doamna Erans s-a, referit la un, o sentință a Curții Europene de Justiție pe care noi am citit-o cu mare atenție. Uh, nu are legătură cu uh, practicile comerciale business to business, ci cu business to consumer, cu practicile între afaceri și între companii și consumatori și analizează protecția consumatorului. Uh, nu considerăm, după analiza pe care am făcut-o, că trebuie să facem nimic în această directivă uh, pentru a ține cont de consecințele acestei sentințe, pentru că noi suntem aici într-un mediu de relație business to business și nu uh, de relație business to consumer. În încheiere vreau să mulțumesc raportului pentru eforturile pe care le-a făcut, dar vreau să vă amintesc de faptul că Trebuie ca lucrurile să uh, aibă un aspect rezonabil pentru a nu depăși limitele temelului juridic folosit, care cred eu că este crucial pentru acest exercițiu. În al doilea rând, cred că nu trebuie să ne implicăm în mod necuvenit, uh, cu, uh, să, să interferăm și să afectăm prevederile legale existente în statele membre. Aceasta este concluzia ca urmare a discuțiilor cu statele membre pe care le-am avut la Consiliu. Statele membre sunt întotdeauna foarte vigilente în ceea ce privește compatibilitatea uh, conținutului directivei cu uh, legile pe care vor să le implementeze sau nu vor să le implementeze sau cu ce au deja în vigoare. Va fi uh, cu atât mai greu să ajungem la un acord pe cât în sfârșitul acestui mandat uh, parlamentar. Mulțumesc mult pentru uh, răbdare. Ați vorbit despre anumite îngrijorări. Eu vi le împărtășesc. Pentru că am vorbit cu mediul comercial și ei ne-au spus că dacă ajungem prea departe, uh, mergem prea departe, ei vor încerca să găsească căi pentru a, se, pentru a eluda aceste prevederi. Deci, multă atenție! Ce a spus domnul De Castro în legătură cu medierea, eu aș adăuga că este necesar dialogul, pentru că noi nu avem cu ei un dialog uh, așa cum trebuie. Nu e vorba că nu avem uh, argumente, e vorba că este necesar un dialog. Parlamentul, instituțiile europene, instituțiile naționale trebuie să faciliteze dialogul pentru ca argumentele să fie auzite. Vă mulțumesc foarte mult și voi da cuvântul acum raportorului. Vă rog. Mulțumesc. Foarte pe scurt. Vreau să le mulțumesc, domnule președinte, în primul rând tuturor colegilor care au luat cuvântul. Vreau să uh, spun cât de important este calendarul. Vă rog să depuneți cât de puține amendamente puteți. Eu am încercat să păstrez legătura permanent cu temeiul nostru juridic. Este un lucru foarte important pentru că dacă îl depășim, trebuie să schimbăm întregul text și sunt de acord cu Jim, uh, trebuie să reușim să trecem acest dosar în mandatul nostru, în această legislatură. Citiți cu mare atenție raportul, uh, el a fost tradus uh, în toate limbile, am lucrat de aproape cu toți raportorii din umbră. Multe chestiuni sunt deja acoperite, dacă citiți cu atenție veți vedea că așa este și uh, faza de amendamente poate fi uh, mult mai ușoară dacă citiți cu atenție raportul. Și acum vreau să mă adresez uh, domnului director pentru că cred că există o neînțelegere. Noi dorim să fie ușor pentru statele membre pentru a interpreta diferit perioada de 30 sau 60 de zile. Nu dorim să existe un impact foarte mare asupra legislației naționale. Noi uh, în ultimele săptămâni am fost în legătură strânsă cu concediul și cred că cu Consiliul și uh, sunt pe aceeași uh, lungime de undă, suntem cu noi. Mulțumesc, spune domnul președinte. Mult succes! Așa pot eu să rezum avem amendamente până pe 13 la ora 1. Domnul Nicholson are cuvântul. Uh, yeah, I'll, I'll be very brief, chair. Voi fi foarte succint, domnule președinte. Decizia uh, a fost o ședință a, azi dimineața coordonatorilor. Înțeleg că uneori se pot face greșele, dar coordonatorii au timp mai lung de vorbire. Nu, nu mă refer la coordonatori, mă iertați. Uh, încep de la început, spune domnul Nicholson, nu vreau să vorbesc despre coordonatori, ci despre raportori din umbră. Uh, că nu sunt raportor din umbră, accept să vorbesc un singur minut. Da. Și toți mai uh, depășim. Dar doamna McIntyre era raportor uh, din umbră și ar trebui să primească mai mult timp de vorbire, așa cum au primit toți ceilalți uh, raportori din umbră, pentru că e un uh, dosar cuprinzător și a uh, lucrat constructiv alături de raportori. Deci aș ruga ca în viitor raportorii și raportorii din umbră să se respecte drepturile, indiferent din ce grup politic vin, pentru că e foarte important să există o bună relație între raportori și raportorii din umbră și n-aș Recunosc, domnule președinte, că sunteți un președinte excelent, că aveți o slujbă foarte dificilă și că trebuie să păstrați timpul sub control, deci vă rog să nu luați ca pe o critică doar vreau să precizez că uh, trebuie ca întotdeauna să ne asigurăm că raportorul și raportorii din umbră primesc mai mult timp uh, ca să vorbească. Bună observație, asta propusesem și eu. lucrurile referitoare la doamna Catainen, am făcut eu o greșeală și vă rog să mă iertați. Are cuvântul domnul Agniu. Uh, chairman, you, know, you tried... Domnule președinte, ați încercat în această dimineață să dați mai mult timp oamenilor, celor din poziția de raportor și raportor din și am consider că generozitatea noastră a fost abuzată. Unii au vorbit câte șapte minute și asta a stabilit un precedent. Aș fi zis că în trei minute poți să spui destule. Deci ați încercat în această dimineață și ați fost uh, N-ați fost susținut de ceilalți colegi. Vă mulțumesc. Eh, una cuestión. A mí o chestiune, uh, mie mi se pare foarte bine ca raportorii și raportorii din umbră să aibă mai mult timp de vorbire, dar ar trebui să stabilim uh, acest lucru uh, de la bun început. Uneori se face așa, alteori nu se face așa. Deci dacă asta e regula generală, foarte bine. Eu o las pe doamna McIntyre să vorbească cât dorește. Dar trebuie să fie o regulă generală, da? Asta să fie regula întotdeauna. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Ciągle się uczymy. Da, învățăm și noi în fiecare zi și tocmai ni se termină mandatul acum. Acum învățăm și noi. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Vom vorbi despre buget. Domnul Barcarthel nu este Domnul Ramon Luis Barcal Tersiso nu este de față, însă este doamna Erans, așa că îi voi da cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Da, eu sunt aici. Mulțumesc. Domnul Barcarsel nu poate fi la Comisia Agri din motiva unei de agendă încărcată și m-a rugat să vorbesc în numele dumnealui. Gracias, muchas gracias. Eh, digo que mi-a pedido... Mulțumesc uh, foarte mult. Domnul Balcarcel m-a rugat să comentez în numele dumnealui acest document. Textul uh, preia principalele chestiuni legate de bugetul agricol pentru anul viitor și include cei 60.000 de milioane de compromisuri și 57.800 uh, de milioane de plăți pentru proiectul de buget pe 2019, care reprezintă o creștere de 1,2% din credite și 3% din plăți. Opinia domnului Balcarte la Vizia uh, ține cont și de proiectele uh, destinate producătorilor de fructe și legume, deși uh, subliniază negativ absența bugetului pentru anumite sectoare faptul că Rusia nu mai acceptă produse din Uniunea Europeană, deși sunt multe sectoare implicate, afectate. Uh, atât agricolă cât și crescătoare de uh, animale. Nu toate veștile sunt uh, proaste, pentru că domnul Barcarte spune că cresc fondurile pentru măsurile de promovare. Domnul Barcarcel subliniază că Uniunea Europeană trebuie să contribuie să, la promovarea în continuare a unei diete sănătoase și să îndemne statele membre să crească bugetul pentru programele de fructe și legume, pentru că acum nu se ajunge la plafonul maxim de 250 de milioane de euro pentru întreaga Uniune Europeană. Este necesar, spune domnul vicepreședinte Balcarcel, să uh, se mențină creditele pentru POSEI uh, și, uh, cercetarea, și pentru cercetare și dezvoltare pentru uh, alimente de calitate, precum și cele uh, ce țin de programul Orizont 2020. Se subliniază creșterea cu 25% în creditele pentru combaterea bolilor animalelor și uh, ale plantelor. Domnul Barcarcel așteaptă contribuția dumneavoastră prin amendamente care cu siguranță îl vor ajuta să sporească, să îmbunătățească textul și vă mulțumește. Doamna Katainen. O, sorry. Sorry, bo pani poseł Gluanen Mura jest shadow reporterem. Nu, raportor din umbră, doamna Gluanen Mura. Lausuntoluonnoksesta. Olen raportoijan kanssa samaa mieltä. Doamna Katainen, totuși. Mulțumesc pentru acest aviz. Sunt de acord cu raportorul că este un lucru foarte regretabil că nu, s-a, nu a prelungit Comisia în buget de anul viitor Uh, susținerea celor care suferă din cauza uh, sancțiunilor împotriva rușii. rușii Rusiei uh, susținerea pentru sectorul lactatelor a fost încheiată anul trecut și acum nu va mai fi susținere pentru veget, sectorul vegetalelor, legumelor, fructelor. Acest efect va fi simțit. Problema nu, nu a fost rezolvată. De exemplu, piața lactatelor în Finlanda nu și-a revenit din uh, problemele uh, legate de interzicerea exporturilor uh, către Rusia. Cooperativele în Finlanda au reușit să mai absorbă parte din șoc, dar acum nu mai au rezerve financiare ca să mai, să mai încetinească scăderea prețurilor de achiziție. Comisia de asemenea va încheia și schema privind laptele praf pentru stocare, Uh, și singurul lucru care a mai uh, încetinit uh, problemele din, de pe această piață sunt seceta în alte țări. Deci așadar sunt în continuare un sector care suferă din, pauz, din cauza uh, embargoului cu Rusia. Doamna Canec Mura. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Mai întâi de toate, vă rog să-i mulțumesc domnului Varcasel pentru munca sa de calitate și să felicitați. Uh, cred că trebuie toți să ne bucurăm uh, creșterea bugetului mică în 2019 față de 2018, dar să rămânem vigilenți, să evităm uh, întârzierile de plată în următorul cadru financiar multianual, pentru că asta penalizează agricultorii, o știm foarte bine. Mijloacele din secțiunea 2 sunt în general satisfăcătoare, dar tăierile legate de intervențiile pe piața agricolă sunt regretabile în ce privește embargoul rusesc, uh, uh, agricultorii europeni suferă în continuare din, din cauza consecințelor lui, știm, și trebuie să continue susținerea din partea Uniunii Europene. Și în acest context, mi se pare important și s-a spus acest lucru, ca măsurile compensatorii să fie prelungite. Regret de asemenea că reducerea cu 33 de milioane de euro începește regimul susținerii complete, s-a făcut și uh, vă reamintesc din nou că aceste ajutoare joacă un rol determinant pentru a păstra uh, culturile benefice mediului, uh, culturile proteine vegetale. De asemenea, vă reamintesc că tranziția către modelul durabil nu se va face fără susținerea puterilor publice, autorităților publice și trebuie să dăm toate posibilitățile agricultorilor pentru a își îmbunătăți practicile și modelul economic, e la fel de important printr-un buget care să fie bine organizat și să fie puternic. Mulțumesc. Buda. Domnul Buda. Domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Vreau să mă refer doar la punctul 6, unde se vorbește despre ceea ce înseamnă uh, problema tinerilor fermieri. Cu toții suntem, suntem preocupați de instalarea cât, or mai, cât mai multor persoane și mai ales din zona, mă rog, tinerilor uh, fermieri la, uh, sau în mediul rural. Este foarte important însă să introducem în ecuația sau în discuție și sustenabilitatea acestor ferme, adică durabilitatea acestor ferme, pentru că nu este suficient doar să-l instalezi pe acel fermier în mediul rural, trebuie să asiguri uh, posibilitatea de a rămâne în acel spațiu rural în, în timp îndelungat, pentru că prea mult uh, discutăm doar de ceea ce înseamnă instalarea tinerilor fermieri și mai puțin de durabilitatea acestor ferme. Și cred că discutăm să discutăm și de această chestiune, uh, și anume durabilitatea fermelor uh, nou înființate. Mulțumesc. Pan poseł Agniu. Domnul Agnew. Nu o să fiți surprinși să aflați, domnule președinte, că mă preocupă primul paragraf din aviz, care sublinează rolul important pe care agricultura și dezvoltarea rurală îl joacă în realizarea obiectivelor comunității, printre care unul dintre ele este lupta cu schimbările climatice. Obiectivul ăsta tot apare din nou și fermierul se spune primiți bani dacă schimbați clima mondială sau dacă o îmbunătățiți și uh, știți care e opinia mea pe subiecte similare. Cumva trebuie să oprim aceste referințe. Mulțumesc! Este dificil, pentru că aceasta este direcția politică, dar uh, ne arată acest lucru și studiile științifice Domnule director, vă aveți cuvântul în numele Comisiei. Uh, thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, mă voi limita la criticile și problemele ridicate și nu voi face o prezentare a, întregului, uh, a întregii propuneri. Prima problemă ridicată de o serie de membri, uh, embargo rusesc și faptul că nu sunt prevederi pentru 2019 mm, din acest punct de vedere. Știți că de patru ani uh, s-au introdus aceste sancțiuni și, într-adevăr, la început a fost uh, o reacție foarte rapidă și a fost necesar să intervenim pe piață, uh, pe piețe care au fost cele mai afectate de embargo rusesc, dar în special pentru fructe și legume, nu avem niciun fel de indicație, nu mai avem nicio dată care să arate că există un impact asupra acestui sector. Sectorul a reușit cu succes să-și găsească alternative, moduri alternative de a-și vinde produsele și a găsit exporturi, piețe alternative de export. Situația generală a sectorului este relativ bună în acest moment, deci nu există niciun motiv pentru a interveni pe piață din cauza embargoului rusesc spuneam, cum spuneam mai devreme, uh, suntem foarte vigilenți uh, începește toate piețele agricole în mod constant și dacă pe una dintre acestea s-ar întâmpla ceva care să justifice o intervenție uh, cu un instrument de criză, sigur, Comisia ar fi gata să uh, amendeze uh, bugetul sau printr-o altă procedură bugetară ca să facem aceste amendamente. Deci suntem gata și dornici să intervenim atunci când este necesar, dar trebuie să existe o justificare pentru această intervenție. Nu putem pur și simplu să continuăm o măsură care s-a decis acum patru ani și dacă nu mai există nicio justificare rațională ca să mai propunem un buget pentru ea. Deci asta e situația pentru fructe și legume sunt un pic surprins de uh, problema laptelui care a fost ridicată aici. Avem o situație relativ satisfăcătoare a sectorului lactatelor. Sunt surprins în special pentru că prețul în Finlanda la lapte, prețul la producători, e unul dintre cele mai mari din Uniunea Europeană. Deci nu cred că e vreo situație care ar justifica acum o măsură specifică. Ați menționat și schema de intervenție în domeniul laptelui praf. Asta s-a avut loc acum câțiva ani când a existat o criză reală agricolă. Comisia a decis să intervină. Am cumpărat uh, cantități mari de lapte praf prin această intervenție și uh, acum le vindem pe piață o parte dintre acestea cu pierdere, în pierdere, Ceea ce e prevăzut uh, și în uh, buget, asta e, ne asumăm această pierdere, dar nu cred că suntem într-o situație de a continua acest instrument și de intervenție, de a cumpăra în continuare lapte praf. În ce privește scăderea în plățile directe, pe care ați menționat-o specific pentru susținerea plată, nu există nicio scădere reală. Ce s-a întâmplat a fost că trei state membre au decis să facă transferuri adiționale din primul pilon, din plățile directe, către dezvoltarea rurală. Printre acestea, Franța, Lituania și țările de jos. Sunt cele trei țări care au decis să transfere plățile directe către dezvoltarea rurală. Asta e motivul pentru scădere. De fapt, nu e nicio scădere reală în buget, ci e o alegere politică făcută de aceste trei state membre de a susține proiecte de dezvoltare rurală. Și, în fine, în ce privește tinerii fermieri, nu e vorba de o scădere după estimările noastre. Noi ne bazăm calculele bugetare pe cifrele pe care le primim de la statele membre și știți că începește tinerii uh, fermieri, asta e o schemă, o schemă voluntară. Deci dacă nu există doritori, nu e, atunci nu e nici buget. Deci nu o să propunem un buget pentru o măsură care nu, e, nu are cerere. Deci o uh, scădere mică, dar ea nu face altceva decât să reflecte uh, situația din stările membre. Deci dacă nu există cerere, nu există nici buget. Și mă opresc aici. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Poseł w până pana posła sprawozdawcy, jeśli pani chce się odnieść, rozumiem, że... Nu știu dacă dorește să intervină acum uh, Erans în numele raportorului. Amendamentele până când le putem depune? vă spun eu, până pe 13, vineri, la ora 1. Înțeleg că după aceea le, ele vor ajunge la raportor. Și în lumina celor spuse domnul director, eu n-am fost aici, dar temerile se au început cu laptele praf. Nu vreau să deschid acum dezbaterea pe această temă, dar așa cum ați spus, uh, E vorba de o chestiune care îi înspăimântă pe producătorii de lapte. Am ajuns și la sfârșitul acestui punct. Vreau să vă mulțumesc tuturor. Mai avem pe ordinea de zi un punct. Deci, repet, amendamentele trebuie depuse până pe data de 13. Acum, aprobarea recomandărilor coordonatorilor. Le-ați uh, primit pe e-mail și pe hârtie. Înțeleg că nu aveți observații, deci nu-mi, răspunde, nu-mi rămâne nimic altceva decât să vă mulțumesc pentru munca depusă astăzi. Mai ales că acum bate vacanța la ușă. Vreau să vă urez vacanță plăcută tuturor. Nu uitați că trebuie să transmiteți propunerile dumneavoastră pe mail. Orice observație, orice propunere, vreau să transmiteți raportorilor pentru că ele să poată fi incluse în uh, rapoarte și să nu uh, fim presați de timp. Astfel le ușurăm și munca raportorilor. Vă mulțumesc tuturor. Uh, președintele are amabilitatea de a le mulțumi și interpreților. Vacanță plăcută tuturor încă o dată. Este ultima noastră reuniune înainte de vacanță. Vă doresc, doamnă Eranth, să aveți vacanță cu multă muncă, mai ales pe marginea dosarului acestuia. Și să știți că am câștigat 37 de minute. Vacanță plăcută încă o dată!